Uh, good afternoon, everybody. Uh, Bună ziua tuturor și bun venit tuturor membrilor grupului nostru, dar și experților invitați pentru audiera din această după-amiază. Sunt în stânga mea. Da. Cred că ne putem vedea totuși și voi face o introducere pentru primul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o audiere privind uh, legislația europeană în materie de vânzare. Ne dorim să venim în întâmpinarea consumatorilor prin îmbunătățirile pe care ni le propunem. Vreau să fac câteva observații inițiale în legătură cu activitatea Comisiei pentru uh, zilele următoare. Vreau să vă informez că această sesiune și în mod special audierea vor fi transmise în direct. Deci, cred că avem o audiență destul de largă prin transmisia pe internet și doresc de asemenea să vă spun că noi eh, ne străduim să comunicăm tuturor părților interesate activitatea comisiei noastre. Există acest uh, broșură care informează despre activitatea comisiei și există și un document cu o listă a linkurilor uh, pentru uh, lucrările comisiei desfășurate și uh, Există și o rețea a prietenilor Comisiei IMCO. Aveți posibilitatea să accesați site-ul și uh, să ne solicitați acest newsletter. Nouă ne va face plăcere să vi-l transmitem tuturor. Oricum, numărul uh, celor care ne accesează este în creștere. Trebuie să adoptăm și ordinea de zi pentru întreaga ședință. Până la ora 5, 17.30 este prevăzută audierea. După aceea, doamna Bastos ne va prezenta propunerile de amendament pe care le-a primit în legătură cu principalele 20 de preocupări ale cetățenilor europeni și ale întreprinderilor europene legate de funcționarea pieței unice. Este un subiect foarte important eh, legat de drepturile cetățenilor în piața unică. Mâine, Reuniunea începe la ora 10 cu voturi și după aceea vom avea o primă discuție privind accesul statelor terțe la servicii. Întâlnirea va ține până la ora 12.30. Iar acum să trecem la programul audierii și încă o dată îmi face plăcere să îi salut pe experții invitați. Sper ca toată lumea să fi primit exemplare cu background-ul și CV-urile experților noștri. Cred că um, le-am făcut și recomandări legate de timpul de intervenție pentru fiecare și este vorba de 10 minute pentru fiecare dintre experți. Și uh, pe ecran o să apară și ceasul nostru. Oricum, uh, cei care sunt invitați au experiența de a-și respecta timpul de intervenție. vom vorbim despre starea de fapt a legislației în materie de vânzări. Profesor dr. Jules Stuc, director al Centrului European pentru Drept Economic, va fi primul oaspete. Lucrează la Leuven și um, după aceea vom vorbi despre elemente de protecție a consumatorului îmi face plăcere să o salut pe doamna Monique Goyen, director general al biroului organizațiilor consumatorilor din Uniunea Europeană și avem și reprezentanți ai organizațiilor consumatorilor din Europa care sunt prezenți în sală. Dacă ați dori să ne semnalați prezența dumneavoastră ridicând mâna, vom vedea, sunteți foarte bineveniți, vă mulțumim că participați la această întâlnire. Probabil că veți dori să vă și întâlniți cu câțiva membri ai comisiei noastre mai târziu. Sesiunea întâi va fi legată de stadiul actual al dreptului contractual pentru consumatori, după aceea sesiunea a doua privind elementele de protecție a consumatorului și va exista și o sesiune a treia privind directiva privind drepturile consumatorilor, la care va participa domnul Warner Christopher de la WIC și de asemenea dr. Rupert Bellinghausen din Germania. Deci acestea sunt cele trei segmente. Înainte de toate, însă, îi voi invita pe doi dintre colegii mei care lucrează la acest dosar să mm, mm, ne vorbească. Evelyn uh, Gebhardt, din păcate, este internat în spital, uh, urmează să facă o operație. Îi dorim toate cele bune. Uh, poate că va reuși să ne urmărească pe net. Și doamna Olga Serenova o va înlocui și după aceea, domnul Hans Peter Mayer, din partea grupului PPE, este cel de-al doilea coraportor, împreună cu doamna Gephardt. Deci, nu știu dacă domnul Peter Mayer, care este raportorul oficial, dorește să fie primul care să intervină, sau uh, pe principiul ladies uh, first, uh, ca pe doamna Serenova să vorbească. Iar după aceea îi vom da cuvântul profesorului Stein. Domnule Maier, doriți să ne puneți în temă din punctul dumneavoastră de vedere? Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Stimat stimate vorbitoare și vorbitori, doamnelor și domnilor. Audierea de astăzi al Comisiei INCO privind propunerea legată de legislația în materie de vânzări făcută de Comisie, ne dorim să obținem o perspectivă mai bună din poziția consumatorilor. Acesta este subiectul audierii, pentru că pozițiile față de această propunere a Comisiei sunt foarte divergente, atât în ce privește diversele state membre, diversele parlamente naționale, grupurile de interese, cât și diversi deputați, membri în cele diversele grupuri politice ale Parlamentului European. După cum știți, Comisia Econ, într-un fel și devansat în activitate, colega Thyssen deja a elaborat un aviz. Se pare că uh, s-a bucurat și de susținere da? Trebuie să ne gândim că ă, domeniul de aplicare ține și de ă, prestatorii de ă, taxe fiscale. Noi vorbim însă de protecția consumatorilor în primul rând. În același timp însă ne dorim o abordare cât mai echilibrată, care să fie acceptabilă pentru toate partidele în momentul în care vom elabora un act normativ. Nimeni nu dorește ca această reglementare să fie prea unilaterală, pentru că ar risca să nu fie după aceea implementată. Trebuie să vedem dacă putem îmbunătăți propunerea Comisiei, dacă putem eventual simplifica lucrurile pentru ca ele să devină mai inteligibile și de aceea aștept cu interes prezentările experților noștri și, de asemenea, opiniile colegilor. Sper să fie o dezbatere rodnică. Președintele, mulțumesc, domnule Mayer. Iar înainte de a da cuvântul doamnei Serenova, vreau să cer scuze doamnei Stadelmaier din partea Comisiei, pentru că este șef de unitate și participă frecvent la ședințele comisiei noastre. Deci, poate vom obține un comentariu la un moment dat și din partea comisiei. Doamna Sterenova. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule co-raportor, dragi invitați, după cum bine știți, vorbesc astăzi în numele coraportoarei SND, Evelyn Gephardt, care își cere scuze pentru că nu poate să participe astăzi la această audiere, dar m-a rugat să îi uh, prezint poziția pe acest dosar important. Avem o propunere pentru o lege uh, europeană comună în materie de vânzare, lege opțională, iar Parlamentul trebuie să dea un aviz fundamental. Va trebui să decidem dacă vom continua uh, pe calea armonizării în ceea ce privește protecția consumatorilor, pe calea minimă a armonizării, sau vom deschide un nou capitol cu acest instrument uh, a facultativ. Asta riscând să punem pe consumator în dezavantaj. O lege europeană a vânzărilor poate fi uh, aplicată doar atunci când e vorba de tranzacții B2C. De asemenea, locuiește și proviziile, prevedere, mă scuzați, de la Roma 1. Cu toate acestea, regulamentul Roma 1 este o realizare mare pentru consumatori pentru că garantează faptul că mereu uh, se pot uh, baza pe protecția înaltă uh, oferită de legea națională în, în tranzacție transfrontaliere. Parlamentul e îngrijorat că se va crea un precedent. Prin urmare, noi vrem să fim foarte prudenți în ceea ce privește aceste uh, extinderi alternative ale temeiului juridic în domeniul de vânzare. Parlamentul este cel care va decide. Eu și raportorul meu, eu și coraportorul meu, colegul meu, suntem convinși că Ceea ce nu trebuie să se întâmple este ca drepturile consumatorilor să fie uh, mai slabe decât acum. Există câteva lacune în ceea ce privește protecția consumatorilor la ora actuală. Comisia susține că orice prevedere din propunerea sa oferă cel puțin la fel de multă protecție ca până acum sau mai multă comparativ cu achiul consumatorilor din prezent. Că e adevărat sau nu, ideea este că aceste afirmații se bazează pe informații relativ reduse în ceea ce privește situația consumatorilor din Uniunea Europeană, dat fiind că multe uh, sectoare din achiul consumatorilor sunt uh, armonizate doar la nivel minim iar uh, statele membre oferă ele însele protecție, dreptului, protecție consumatorilor. Prin urmare, mi se pare că propunerea nu va îmbunătăți situația, ci îi uh, va lăsa pe consumatori uh, de izbeliște în anumite state membre. Aștept acum intervențiile invitațiilor noștri. Nu în ultimul rând, aș dori să fac câteva observații în ceea ce privește studiul de impact comandat de comisie. După ce au fost uh, uh, oferite mai multe date și după ce am văzut uh, metodologia utilizată, am identificat anumite elemente critice. Comisia nu a ținut cont de uh, modul în care sunt armonizate drepturile consumatorilor prin directiva în vigoare. Se uh, sugerează armonizarea de plină în ceea ce privește elementele cheie din relațiile B2C. Dar mie mi se pare că aceasta este, aceasta este o greșeală, pentru că se afectează, sunt afectate costurile de tranzacție. Și acesta este un mare obstacol în ceea ce privește comerțul transfrontalier. Nu m-a convins nici uh, selecția și interpretarea datelor în ceea ce privește uh, datele confidențiale, uh, în ceea ce privește încrederea consumatorilor. Dat fiindcă avem nevoie de o lege de înaltă calitate, am elaborat o, un set de întrebări în ceea ce privește costurile de tranzacționare și încrederea consumatorilor. Și mă încântă faptul că astăzi pot să vă anunț că am ajuns la un acord cu cei de la juri în ceea ce privește setul de întrebări depus uh, la unitatea de um, analiza studiului de impact. Pe la jumătatea lui decembrie vom avea un răspuns și cu siguranță vom avea claritate în ceea ce privește aceste chestiuni. Vreau să vă spun acum că Vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru interesul manifestat pentru acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim și vă mulțumesc și pentru faptul că ați eh, prezentat puțin procesul, mai ales dat fiindcă ne ascultă și cei de acasă. Parlamentul este extrem de dedicat în ceea ce privește uh, analiza impactului legislației pe care o emitem noi. Avem o unitate specială pentru asta și doamna Senalova, domnul Maier au depus câteva întrebări în ceea ce privește studiul de impact care a fost deja analizat. Așteptăm răspunsul. Sigur, acționăm împreună cu cei de la jurii. Vreau să spun că Comisia Jurii este comisia competentă pe fond. Uh, dar interesul este unul comun, pentru că avem răspunderi uh, comune față de protecția consumatorilor, noi cei de la Parlamentul European. Haideți să trecem mai departe și să ascultăm pe experții noștri. Mai întâi, domnul profesor Stoichi are și um, o prezentare în PowerPoint. Um, ați primit însă și prezentarea pe hârtie. Sper să vadă și cei uh, din fundul sălii. Sper că mă puteți vedea de la prezidiu. Mă bucur faptul că pot să vă dau cuvântul pentru aproximativ 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputații, e o onoare să fiu aici. Nu e pentru prima dată când mă aflu în Parlamentul European, dar voi încerca să fiu succint. Nu puteți vedea prezentarea deocamdată. Vreau să vă spun că am fost rugat să prezint uh, legea contractelor în Uniunea Europeană și să o compar cu propunerea pentru o lege comună în materie de vânzare. Avem așadar două căi. Pe de o parte, armonizarea și, de fapt, nu doar armonizarea, pentru că avem și niște uh, legi uniforme, de exemplu ceea ce privește transportul și telecom și avem și opțiunea pentru un uh, instrument opțional, ceea ce este cu totul și cu totul inovator. Iată și prezentarea mea apare pe ecran acum. Ar fi interesant să ne uităm puțin la ceea ce se întâmplă, la ce avem cu achiul consumatorilor este impresionant și nu pot să vă explic chiar tot, dar pot să vă ofer o listă. Am început în 85 cu directiva contractelor uh, în afara spațiului comercial, mai apoi am avut uh, creditul de consum, un pachet foarte important care este uh, de fapt un instrument orizontal ce se aplică tuturor contractelor. Time sharing se referă la contractele la distanță, ci la o manieră specifică de a încheia contracte, ce devine în ce în ce mai important. Avem uh, mai apoi uh, vânzările pentru consumatori, ceea ce e oarecum derutant, pentru că e vorba până la urmă tot de contracte de vânzare cu garanție de 2 ani. Și apoi mai avem uh, servicii financiare la distanță, avem transportul, avem regulamente în ceea ce privește întârzierile, embarcarea îmbarcarea Uh, nealocarea embarcării și așa mai departe. Și avem și pachetul din 2009 cu privire la uh, telecomunicații. În directiva cu privire la drepturile consumatorilor din anul trecut avem noi măsuri, unele dintre acestea amendând regulamentele existente, altele fiind complet noi. Avem, de exemplu, reguli noi în ceea ce privește taxele ce trebuie plătite în cazul modalității de plată alese și așa mai departe. Avem și uh, reguli în ceea ce privește uh, vânzările către consumatori în directiva uh, cu privire la drepturile consumatorilor, mai ales în ceea ce privește transferul de riscuri. Și este foarte important că se întâmplă asta, mai ales dacă comparăm achiul cu ceea ce se întâmplă cu documentul care introduce legea opțională. Așadar, haideți să privim mai întâi relația dintre achiul consumatorilor, legea mai veche, care se aplică în momentul în care nu uh, este aplicat instrumentul opțional. Iar CSL este prezentat ca celălalt instrument, legea comună în materie de vânzare. Deci avem, pe de o parte, legile tradiționale, Uh, naționale, nu intervenim în cadrul acestora, dar avem acest set al doilea opțional. De fapt, se referă doar la contractele de vânzare și contractele pentru furnizarea de conținut digital. Și apoi contractele pentru servicii adiacente, care se referă într-un fel la uh, vânzare de bunuri. Nu e vorba de relații B2C, ca în uh, achiul consumatorilor, ci și în relații B2B, unde partea implicată este un IMM, iar statul membru poate să extindă domeniul de aplicare și în, cadrul, în cazul situațiilor în care nu doar o parte este IMM, ci ambele părți sunt întreprinderi. E vorba doar de situații transfrontaliere, însă statele membre pot cere derogări și pentru situații domestice. În cazul achiului avem reguli care se aplică indiferent dacă e vorba de un element transfrontalier sau nu. CSL este un instrument opțional și părțile contractante vor alege ceea ce se va aplica, ceea ce va fi criticat de către consumator, lucru pe care probabil îl vor auzi, auzi și astăzi. Așa că, haideți să vedem care este relația între Uh, CSL și, legea, uh, și achiul consumatorilor. La B2C nu avem posibilitatea de a alege. Deci, dacă, deci ori ei CSL uh, cu totul, ori nimic. Nu poți alege bucățele. În ceea ce privește contracte din afara CSL, pot să vă ofer câteva exemple. Există aspecte care nu se referă la CSL, ilegalitate, moralitate și așa mai departe, dar în achiul consumatorilor există mai multe elemente care nu sunt incluse și aici iată avem un set comprehensiv de reguli. La fel se întâmplă și în B2B, când una din părțile contractante e IMM. Achiul consumatorilor nu se limitează la vânzări, este mai larg mai ales în ceea ce privește regulile cu privire la contractele inechitabile. CSR acoperă doar o parte, dar asta nu înseamnă că oferă un nivel scăzut de protecția consumatorilor. Asta este deja alt subiect de discutat. Pentru vânzările transfrontaliere, achiul se aplică în absența unei opțiuni pentru CSL. Deci piața va arăta dacă CSL este bun. Dacă părțile contractante nu, vor, nu vor alege CSL, se vor aplica celelalte legi. Unele aspecte ale CSL este că există câteva elemente foarte specifice în ceea ce, în ceea ce vește compensațiile, rezilierea, plățile întârziate, prescrierea și așa mai departe. Chestiuni juridice foarte importante în momentul semnării unui contract, care de fapt nu apar în achii. Există și uh, o uh, informare standard și apoi caracterul opțional este o garanție că părțile contractante uh, vor alege CSL în momentul în care vor fi siguri că se va potrivi tiparului ales. Am comparat sistemul belgean, de exemplu, și am constatat că în cazul la 99% din cazurile care s-ar aplica cu CSL e valabilă protecția consumatorilor, ca și în uh, aplicarea legii naționale. Deci poate că e fals să spunem că vom avea un nivel scăzut de protecția consumatorilor, comparativ cu aplicarea achiului. Am putea testa asta cu diferite exemple, dar prefer să menționez doar unul sau două, dacă am uh, timpul necesar. În ceea ce privește contractele abuzive, Uh, directiva prevede o clauză generală cu niște indicatori. Avem foarte multă cazuistică uh, care vine înspre protecția consumatorilor, dar uh, nu știm cum se va aplica dacă se va introduce CS. Unele state membre au un nivel mai ridicat de protecție a consumatorilor, precum este Belgia, și poate că se vor aplica termeni negociați, dar în practică nu înseamnă asta nimic, pentru că uh, Până la urmă, termenii nu sunt negociați în realitate, deci este doar o premisă teoretică a protecției ridicate. Nu avem obligația de transparență și avem o listă indicatoare, indicatoare pe când la CSL se vrea o listă neagră și asta oferă mai multă certitudine consumatorilor, cred eu. Un alt exemplu pe care vreau să-l menționez aici se referă la compensațiile uh, cumpărătorului. Dacă analizăm directiva în materie de vânzare, vedem că există mai multe metode de remedieri în ceea ce privește nonconformitatea. Și, de fapt, există posibilitatea ca uh, remedierea să fie întreprinsă pe mai multe căi, prin reparații și, dacă asta nu funcționează, prin uh, rezilierea contractului. În CSR vedem mai multe remedii de la articolele 1, 6, 1, 106, mă scuzați. Avem uh, toate tipurile de compensații la care ne putem gândi, fără ierarhizare, în așa fel încât consumatorul poate să aleagă. Deci, CSL oferă un nivel înalt de protecția consumatorului mai bun decât achiul aici. Sigur că putem să oferim Uh, elemente care sunt uh, avantaje și dezavantaje ale fiecărui uh, sistem. Dar cazuistica ne arată foarte clar ce se întâmplă în cazul achiului, pentru ce să nu mai trebuie să așteptăm Câteva concluzii acum, domnule președinte. Nu o să am timp să intru în detalii, așa că va trebui să aveți încredere în cuvântul meu. După cum am spus, doar anumite uh, sectoare din uh, legea contractuală sunt armonizate, mai ales în ceea ce privește vânzarea la distanță, conformitatea a contractelor și uh, contracte transfrontaliere, avem însă limitat și time sharing și uh, transportul și așa mai departe. Aici însă nu există diferențe între ACHI și CSL, dar ACHI-ul este un amestec între armonizare uh, totală și minimă. Până la urmă, acest lucru e confuz, dar și inevitabil. Sistemul compensațiilor în ACHI este unul incomplet, iar CSR oferă o îmbunătățire în acest sens. Există însă și câteva interfețe cu legislația națională, de exemplu în transport, comunicații, telecomunicații și așa mai departe, e afectată legea contractelor, dar uh, nu sunt directive pe care le poți implementa. Trebuie pur și simplu să, ca ele să existe și consumatorul să aibă încredere în ele. Fragmentarea poate să ducă la incertitudine juridică și aici din nou se întâmplă asta în acheul, în acheul consumatorilor. La CEJ uh, sunt înaintate din ce în ce mai multe uh, cazuri ceea ce este dreptul consumatorilor, practicile comerciale și așa mai departe și atitudinea de la CEJ pare să fie în favoarea consumatorilor. Nu în ultimul rând, CSL oferă un uh, grad ridicat de protecția consumatorilor și ar putea să fie un pas înainte în îmbunătățirea situației acestora în Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim pentru această uh, revizuire comprehensivă. Noi ne-am mai întâlnit de câteva ori. Uh, dumneavoastră ați jucat un rol important în grupul uh, la nivel înalt care acționează în acest domeniu și acum trebuie să vedem cum anume vom utiliza uh, aceste elemente. Deja vedem o primă rundă de întrebări. Vreau să întreb mai întâi dacă raportorii noștri au întrebări. Și l-avem desigur și pe domnul Schwab, doamna Tân, doamna Legrip și doamna Rüle, raportor din umbră. Are cineva întrebări către profesorul Strike înainte de a merge mai departe? Domnule Schwab, vă rog. Nu nu vreau să fiu excepția de la regulă, dar dacă pot vorbesc, vorbesc. Mulțumesc. Pentru că raportorul a făcut trimitere la uh, o comparație cu uh, dreptul belgian și că îi se pare că aici nu există o înrăutățire a dreptului consumatorilor, pentru că și eu am activat uh, la directiva cu privire la drepturile consumatorilor și am avut aceleași uh, probleme, chit că o prețuiesc foarte mult pe doamna Senela, Senelova, uh, Uh, eu vreau să spun că nu văd efectele pozitive ale armonizării minime. Așa că, ce părere aveți dumneavoastră? în ceea ce privește faptul că unii spun că CSL ar oferi un nivel scăzut de protecție a consumatorilor în majoritatea statelor membre. Nu știu dacă am înțeles eu bine, majoritatea participanților sau cine? Majoritatea participanților au ajuns uh, la această concluzie. Asta a spus dumneavoastră? Eu cred că bine am înțeles ceea ce ați spus, însă n-am înțeles majoritatea căror participanți, la ce? A celor care analizează această directivă, acest regulament, cei care uh, au analizat acest document, spun că nu se alinează uh, nivelul de protecție a consumatorilor de astăzi. Mulțumesc! Nu știu cum uh, calculați noastră majoritatea acolo, mm, probabil nu ca la Parlament, eu nu am făcut acest exercițiu, vorbesc doar din uh, reacțiile pe care le-am înregistrat la grupul de experți. Și știu care a fost punctul nostru de pornire și cum am ajuns la nivelul de protecție pe care îl avem acum. Eu cred că în cadrul grupului nostru majoritatea ar ajunge la o altă concluzie comparativ cu cea la care a ajuns majoritatea dumneavoastră, care ar fi aceea. Foarte enigmatică această perspectivă a domnului Schwab. N-am înțeles. Permiteți-mi să revin la un argument foarte interesant. Dacă bine am înțeles eu, dumneavoastră ați subliniat că noua propunere a Comisiei cel, al celui de-al 28-lea regim, în termeni de protecție globală a consumatorilor, transsectorială oferă doar uh, o parte a protecției globale. Și atunci se pune problema în felul următor. Unde e plus valoarea CSL? Și acesta este elementul cheie pe care îl dezbatem astăzi. Unde este valoarea adăugată în termeni concreți față de protecția globală? Și unde este acea valoare adițională, după cum bine ați punctat dumneavoastră în analiza dumneavoastră uh, de care este nevoie. Prin urmare, dacă cineva optează într-adevăr pentru CSL, există și o protecție suplimentară oferită de alte lucruri. Mă interesează acest subiect, este foarte complex și cred că de aceea Domnul Schwab a subliniat că e necesar să mai dezbatem uh, această chestiune. Așa că încercați, vă rog, să ne explicați dacă am înțeles uh, bine ceea ce ne-ați prezentat. Și dacă discutăm despre 100% protecția consumatorilor, ce proporție din acest 100% va fi uh, reprezentată de instrumentul opțional comparativ cu aportul pe care și-l aduc celelalte elemente? Mulțumesc! aș spune că acest instrument facultativ ține doar de parte de vânzări și alte câteva aspecte și există o variantă de a implica părțile în acest proces. Întrebarea dacă este bine ca întreprinderea să aleagă această variantă, dacă consumatorul este uh, protejat și atunci ce se întâmplă în cazul în care nu se adoptă uh, această variantă, se va aplica dreptul național. Mie mi se pare că dacă se aplică această variantă în cadrul uh, consumatorilor, mi se pare un sistem mai bun, pentru că sistemul de credit atac este mai bun. Asta e un singur aspect. Și în celelalte situații, nu, nu merită. A fost foarte clar și foarte util. Mulțumesc. Domnule Maier, vreți să interveniți? <clears throat> Ați început prin a spune că din 1985 Există o legislație de protecție a consumatorilor pe plan european și ați menționat multe din aceste reglementări legale. Care ar fi consecința dacă s-ar uh, adopta această legislație europeană. Majoritatea legilor care funcționează în statele membre ar trebui să fie anulate sau ar putea să fie introduse într-un cadru mai larg privind protecția consumatorului, care să țină seama atât de aceste norme europene cât și de cele naționale. Bun, acum dacă ar exista o consolidare, asta este o altă chestiune. În orice caz, CSL nu va afecta decât anumite contracte și nu pachetele privind uh, uh, turismul, pachetele turistice de călătorie și mai departe. Pe de altă parte, dacă există un contract de vânzare, fie la distanță, fie în afara spațiului comercial, fie în spațiul comercial, în magazin, atunci directivele respective, în cadrul acestor uh, Uh, contracte sunt înlocuite de acest nou regim. Dar, bineînțeles, și vechiul regim va funcționa atât timp cât acesta nou este o opțiune. Deci, va trebui să există, vechiul regim va fi cel um, automat uh, aplicat. Și întrebarea este dacă se alege acest nou regim, dacă va fi mai bine sau mai rău pentru consumator. Și răspunsul meu mi se pare că nu va fi mai rău pentru consumator. Dar, bineînțeles, părerile sunt divergente aici. Președintele, da, mi se pare că ați stabilit foarte bine contextul în care vom discuta aceste chestiuni și elementele importante legate de protecția consumatorului, cum ar fi dreptul de retrage din contract. Acum întreb colegii dacă mai vor să adreseze întrebări. Și, apropo, știu că sunt multe interese aici. În mod uh, uh tradițional, membrii uh, Parlamentului sunt cei care adresează întrebări dacă cineva are niște întrebări stringente, urgente, să mă anunțe pe mine anterior și vom vedea după aceea dacă există timp pentru a adresa și întrebările noastre. Uh, dar putem să acceptăm uh, observați întrebările dumneavoastră, se va face o listă în ordinea în care vin, dar uh, asta după ce vom, uh, ne vom asigura că avem timp să stabilim, să discutăm ce am avut de discutat. Acum trecem la următoarea intervenție care se va axa pe câteva perspective legate de protecția consumatorilor pe care le aduce această nouă legislație o vom asculta întâi pe doamna Monique Goian și apoi pe domnul Bern Steinfeld, care vine din, de la Camera din Comerț din Odenburg. Și, bineînțeles, e vorba de uh, persoane care au urmărit acest uh, proces cu, in- cu interes. Domnul Stoiver este jurist și lucrează în cadrul Asociației uh, Camerei de Comerț din Germania. Fiecare vorbitor va avea 10 minute, după care vom da din nou cuvântul membrilor pentru întrebări și vreau să anunț experții noștri că le voi da și ocazia la sfârșitul sesiunii noastre să ne ofere și o perspectivă generală despre modul în care ar trebui să continue lucru, lucrurile. Doamna Goians, în primul rând. Bună ziua tuturor, mulțumesc foarte mult, domnul președinte. În, în numele meu vreau să vă mulțumesc pentru uh, această audiere pe care ați hotărât să o organizați. Este vremea să organizăm astfel de audieri care să pună întrebarea dacă acest lucru este bun pentru consumator. De asemenea, vreau să vă împărtășesc și eu analizele și preocupările noastre cu dumneavoastră, cu cei prezenți în sală și cu cei care ne urmăresc și trebuie să vă spun că sunt mai multe organizații uh, de protecție a consumatorului prezente aici. Asta nu face decât să demonstreze interesul lui în acest domeniu. Sunt multe lucruri de spus aici, am doar de 10 minute, știu acest lucru și dacă vreți o poziție mai detaliată, aceasta este prezentă pe pagina noastră de internet și vă pot vorbi despre acesta mai târziu. Din punct de vedere al uh, consumatorului, atunci când vorbim despre această lege comună, se pun trei întrebări. În primul rând, consumatorii au într-adevăr nevoie de, un, uh, de o legislație privind vânzarea opțională și apoi care ar fi impactul unei astfel de lege asupra consumatorilor europeni și în al treilea rând care ar fi impactul acestui instrument asupra uh, viitorului uh, politicilor europene privind protecția consumatorului și când adresăm aceste întrebări trebuie să ne uităm la contextul în care se discută aceste aspecte. Domnul Stoi a menționat deja cadrul solid de reglementare uh, de până acum, care a fost uh, uh, intenționat, care a fost uh, menit să protejeze consumatorii. Ultimul uh, uh instrument a fost directiva din 2011 care uh, face o armonizare a celor mai importante elemente referitoare la uh, contractele privitoare la consumatori și uh, de fapt, acest pas a fost uh, uh, unul foarte bun pentru consumatori. Această poveste de succes este urmată, iată, de o um, schimbare substanțială de perspectivă din partea Comisiei care propune un instrument facultativ. Ei bine, este vorba de un experiment uh, de reglementare care aduce riscuri ridicate și care este în detrimentul consumatorilor. Am uh, un site pentru um, evaluarea impactului, dar am auzit uh, cu satisfacție că deja acest lucru a fost stabilit de raportor. Nu o să intru um, în, în detalii, o să trec doar la concluziile acestei uh, uh, cercetări. Vreau să vă rezum doar poziția noastră. BEUC și organizațiile membre nu sprijină această legislație nouă, nu considerăm că e nevoie de astfel de instrument și este vorba de o premieră de un dosar unic, pentru că nu doar noi, BEUG, la nivel european, dar și organizațiile membre, la nivel național, uh, au putut să desfășoare un dialog foarte constructiv cu, și cu alte părți uh, interesate, cu comercianți, care și aceștia și-au, și-au exprimat scepticismul față de acest instrument. Deci întrebarea este dacă organizația de protecție a consumatorului și organizațiile antreprenorilor pun uh, în subsemnul întrebării nevoia pentru un astfel de instrument, atunci de ce s-ar adopta unul? acesta. De fapt, nu este o alegere pentru consumatori și, de asemenea, nu simplifică viața consumatorilor și creează confuzie și aduce elemente de complexitate și la nivelul uh, consumatorilor și la nivelul IMM-urilor și, de obicei, în multe cazuri, consumatorilor este mai rău decât uh, în cadrul uh, uh, prevederilor din uh, dreptul național. De asemenea, la nivel mai general, blochează niște îmbunătățiri și modernizări are uh, legislației privind protecția consumatorilor. Noi considerăm că reglementările facultative nu sunt inteligente, nu sunt uh, potrivite pentru contracte și, de fapt, introduc introducerea unui regulament paralel, un fel de uh, o legislație care nu înlocuiește, ci aduce ceva în plus Uh, sunt 27 de legislații naționale, legislație europeană pentru protecția consumatorului și acest nou instrument. Avem um, și uh, Uh, părerile unor uh, persoane specializate în acest domeniu care spun că sunt complicate. Am avut exemplu antevorbitorul meu, dar cum credeți că vor considera uh, consumatorii că este un astfel de instrument? Cum vor vedea aceste modificări legislative? Oare acestea vor fi tratate în paralel sau separat? Cum își vor trăi fiecare ciclu de viață? De asemenea, ne așteptăm și la un tsunami de trimiteri și de uh, probleme în fața uh, Curții Europene de Legislație. Va fi vorba de incertitudine, de complexitate complexitate și de discriminare, pentru că consumatorii vor fi tratați în mod diferit în funcție de regimul pe care îl alege comerciantul și de asemenea considerăm că va, se va face o distorsionare a concurenței pentru că uh, întreprinderile uh, nu vor putea, um, cele, mici, um, cele mari vor putea să trateze complexitatea acestui uh, um, act normativ pe când cele mici nu vor putea. Și de asemenea considerăm că această variantă opțională nu este una uh, inteligentă. Aceasta se folosește nu doar pentru CSL, dar are impact și asupra unor alte instrumente, um, cloud computing, uh, drepturi de autor și așa mai departe. Deci ne trebuie o analiză bună să, înainte să vedem um, unde va duce acest instrument. După, așa, după cum am spus, nivel de protecție produs de CSL nu este cel uh, potrivit, nu este la fel de ridicat ca înainte și mai ales în uh, ceea ce privește termenii contractuali. Avem o listă foarte lungă pe care nu o voi uh, menționa aici. Am analizat fiecare dispoziție în parte împreună cu partenerii noștri la nivel național și vă spunem că există multe situații în care protecția este mai scăzută și trebuie să ne asigurăm uh, că nu este uh, o ducere în eroare ca, um, uh, să, ca să ia ca normă de măsurare legislația europeană, ci în legislație naționale care duc la implementarea uh, legislației naționale. De fapt, cu asta trebuie să se facă compararea. Așa cum am spus, pentru consumator nu, ex- pentru consumator nu există o alegere pe care să o aibă. De fapt, în, consumatorul nu poate să negocieze, comerciantul este cel care alege regimul. Și încă un lucru din punct de vedere al politicilor este faptul că CSL va bloca îmbunătățirea și modernizarea uh, legii privind consumatorii. Să ne uităm la conținut digital, de exemplu. Studiile au arătat că uh, apare un, dezavantajare foarte mare a consumatorilor pentru că cadrul juridic nu este adaptat la piețele moderne, la tehnologie și atunci este o nevoie enormă de adaptare a legislației la această realitate. Lucrul acesta a fost făcut prin uh, CSR, însă în același timp Comisia a anunțat că Ă, dincolo de CSL, nu va lua nicio inițiativă legislativă pentru a trata acest subiect, ceea ce înseamnă că consumatorul va beneficia de un set modern de norme în ceea ce privește uh, conținutul digital, numai dacă comerciantul alege acest uh, instrument facultativ și noi considerăm că așa nu se face, nu este modul bun de a trata politicile. Și ce se propune, ce propunem noi în schimb? Propunem în schimb să analizăm niște soluții mai practice, să uh, găsim un model de contracte european care să poată fi aplicat în întreaga Uniune Europeană în ceea ce privește vânzările electronice um, către consumatori. Propunem o variantă soft law, o soluții practice și rapide pentru tratarea principalelor probleme cu care se confruntă consumatorii, ce se întâmplă când ceva nu merge bine și atunci cum va fi compensat propunem un model de contracte care să fie sprijinit de organizațiile pentru consumatori și cele ale antreprenorilor și care să nu înlocuiască o legislație obligatorie națională, dar care ar putea să fie negociat la un nivel uh, înalt de, de protecția consumatorilor, astfel încât să se creeze o, o uh, încredere ridicată din partea uh, Uh, consumatorilor, iar pentru consumatori aduce o certitudine juridică, astfel încât riscurile uh, ca acele contracte să fie contestate să fie uh, scăzute. În acest sens ne-am angajat într-un dialog informat cu partenerii și vrem să ne asigurăm că facem o treabă bună. Și ultimul lucru pe care vreau să spun este că trebuie să ne asigurăm, trebuie să știm că există o nevoie importantă de o abordare holistică la nivel european în ceea ce ce privește legislația privind uh, contractele de consum și trebuie să tratăm toate barierele care uh, există în, în calea mm, comerțului transfrontalier, care au fost uh, identificate de raportul Comisiei, dar și de alte studii. Trebuie să ne gândim la toate aceste obstacole pe care trebuie să fie um, surmontate prin acces la ADR, ODR și la alte instrumente uh, de acest gen. Sunt de acord cu profesorul Stoica. că există um, probleme în legislația um, actuală. Drepturile consumatorilor trebuie să fie îmbunătățite și modernizate, dar acest lucru ar trebui să facă printr-o legislație care să uh, ducă, să, să aibă, din care se poate beneficia toate părțile, nu doar um, în situațiile în care un comerciant alege acest regim, ar trebui să fie vorba de un model de legislație opțional. Acestea uh, sunt ideile pe care vreau să vi le împărtășesc, dar vreau să vă spun că pentru ca o piață să fie funcțională, e nevoie de um, um, comercianți viabili și de consumatori încrezători. Și în acest sens e nevoie de contracte corecte. Nu trebuie să uh, um, să uităm de aceste atitudini de încredere și trebuie să ascultăm uh, ascultat, um, consumatorii și vrem să ne asigurăm prin aceste legislație că în sfârșit se face acest lucru. Vă mulțumim foarte mult, spune președintele, pentru prezentarea foarte clară și cred că ați tratat o serie de probleme care au apărut deja. Le vom dezbate în câteva momente. Iar acum voi da cuvântul domnului Steifer, pe care l-am prezentat mai devreme din partea Camerei de Comerț și Industrie din Germania, care ne va prezenta perspectiva dumnealui referitoare la um, această um, legislație, dacă e o alegere sau nu bună pentru consumator. Mulțumesc! Stimate doamne, stimați domni, M-am orientat în baza titlului acestei audieri și mi-am selectat câteva subiecte care mi se par interesante. Mi s-a părut uh, interesantă observația doamnei uh, Goenț în legătură cu o eventuală soluție ideală. Noi, uh, cei care lucrăm la Camera de Comerț și Industrie a Germaniei, susținem ideea unui uh, drept de vânzare opțional, chiar dacă există lucruri care ar trebui să fie puse la punct. De aceea, primul slide este poate ușor provocant, totul funcționează doar dacă, nu doar dacă consumatorul acceptă aceste reglementări, ci și dacă ele sunt acceptate de către comercianți. Deci ambele părți trebuie să fie de acord cu această soluție și dacă dorim să recurgem la o asemenea soluție, este nevoie de un drept al vânzărilor care să nu mai fie supra uh, supraîmpovărat de uh, prevederi naționale în diversele state, pentru că în felul acesta cele două părți vor fi la rândul lor uh, supra-solicitate. În ce privește conținutul digital care este adesea menționat, nu vreau să spun decât o singură propoziție. Nu își au uh, rostul, pentru că în felul acesta creiem implicit probleme legate de drepturile de autor, care nu ar trebui să ă, fie un subiect de discuție în dreptul european de vânzare. Deci ă, nu sunt pentru conținuturi digitale. Aș vrea de asemenea să mai fac o trimitere și acceptanța pentru un asemenea regulament, cum ar fi CSL-ul, ă, trebuie să existe doar dacă se ă, bazează pe o prevedere legală. Deci, articolul 114 din tratat, care este adesea menționat din punctul nostru de vedere, nu poate să fie incident. nu ne dorim o suprareglementare. Ehm, ehm, s-a văzut și în 2006 ce probleme s-au creat în legătură cu ehm, asociațiile din Europa. Care sunt dificultățile sau câteva din dificultățile pe care le vedem noi? Este vorba de obligativitatea de informare, este un element critic. Ehm, există adesea asemenea obligații de informare care eh, sunt foarte stufoase. Dacă le-am numărat pe toate, depășim 90 eh, ehm, plus 20 eh, online plus directiva serviciilor, fiecare cu propriile obligații de informare. Deci, ă, cum credeți că ă, ar putea consumatorii să citească toate acestea? Sigur că este bine să fii informat, dar Întrebarea este și cât de transparente sunt aceste obligații de informare în diversele prevederi uh, legale. Sunt ele inteligibile pentru un mic comerciant, pentru clasa de mijloc, pentru consumator? Nu, ar avea nevoie de consultanță juridică pentru a înțelege de fapt ceea ce le este destinat. Aproape zilnic uh, comercianții online mă întreabă uh, dacă eu aș putea să le furnizez un uh, know-how pentru uh, accesul lor pe internet, un ADB. Dar, bine înțeles că obligația de informare pentru AGB este uh, să dispui, în primul rând, de AGB. Vă rog uh, să-mi faceți un semn când considerați că mi-am depășit, timp, mi-am depășit timpul, spune vorbitorul. Aș trece și la punctul următor și aici deja începem să ne întrebăm câți bani cheltuim, cât de complicat uh, este sistemul și cât costă. Pentru că în legislația din Germania vânzătorul, într-un prim pas, are posibilitatea să repare marfa sau să înlocuiască o piesă sau un articol. Ei bine, acum, prin această legislație europeană, um, ar trebui să se renunțe la această obligație și doar dacă cumpărătorul sau vânzătorul doresc să recurgă la această soluție, ce lucru să se întâmple. Deci, uh, aici, uh, în mod normal, deci ar apărea posibilitatea să înlocuiești marfa uh, într-o variantă mai ieftină. După aceea, în Germ- există și problema prescrierii în germană ferierung, adică care este termenul în pe care trebuie să-l respecti atunci când dorești eventual să fii despăgubit. Mă gândesc că eu îmi cumpăr astăzi un iPhone. Peste 10 ani el nici nu mai există. Deci acest termen de 10 ani depășește practic durata de viață a multor produse. Propunerea noastră ar fi, din perspectivă germană, să avem un termen de 2 ani pentru prescriere. De altfel, în uh, articolul 181 uh, CSL există o prevedere uh, în acest sens. Este vorba despre posibilitatea în care consumatorul ar putea să își dea seama că are dreptul să formuleze anumite pretenții. Dar um, cel care este întreprinzător și vânzător nu are cum să știe când apare cheful consumatorului în termen de 2 ani să îi se înlocuiască sau să îi se repare marfa. Deci, în calitate de comerciant, eu va trebui în formula propusă de dumneavoastră să fiu pregătit sufletește cu acest termen de 10 ani de prescriere. E bun, o asemenea problemă, cum o tratezi atunci când îți faci bilanțul anual? Pentru că fiecare uh, întreprinzător alcătuiește un bilanț și există și sume, bani puși deoparte pentru eventuale pretenții din partea clienților, a consumatorilor. Deci, dacă avem un asemenea termen de prescriere de 10 ani, problemele pot să apară foarte mari. Um, există auditori care spun că în felul acesta se multiplică cu 10 suma pe banii pe care um, comerciantul îi consideră ca rezervă pentru asemenea daune interese. Deci um, nu cred că trebuie să ne propunem așa ceva. Cred că un termen de 10 ani de prescriere nu uh, urmărește o crearea unei asemenea dificultăți. Pentru că cu cât sumele uh, sunt mai mari pe care întreprinzătorul trebuie să le păstreze pentru situații de acestea neprevăzute, cu atât profitul uh, comerciantului este mai mic. Nu poate fi obiectivul nostru o asemenea urmare. Dacă îmi permiteți să vă prezint și ultima mea foaie, într-un fel cercul se închide și ajungem din nou la început. Pentru că, spuneam, atât comerciantul cât și consumatorul trebuie să găsească noile propuneri acceptabile. Dacă ei nu vor ajunge la concluzia că sunt o bună soluție, o bună opțiune, atunci mi-e teamă că propunerea noastră deja este destinată eșecului. Mulțumesc foarte mult, îmi pare rău uh, că um, nu am respectat strict timpul, dar nu a fost nicio problemă. Vă mulțumesc pentru perspectiva um, dumneavoastră și ea este cu siguranță utilă pentru noi toți. Îl salut și pe domnul Berlinger din partea Comisiei Juridice care este prezent în sală și vă întreb cine ar dori să pună întrebări la prezentările făcute de doamna Goienț și de domnul Zaifert. Dacă nimeni nu dorește să pună întrebări, aș spune eu că uh, trebuie să ne gândim la valoarea adăugată, uh, mai ales în ce privește reparațiile, daunele interese. Pentru că uh, domnul Seifert își punea întrebarea dacă aceste formule de uh, reparare, de îndreptare sunt viabile sau nu. Cred că ar trebui să uh, aflăm amănunte din partea celor doi experți în legătură cu acest aspect. Dar întreb și dacă alți colegi eventual doresc să intervină și domnul Schwab eventual și doamna Seflanova. Domnul Schwab, domnule președinte, foarte pe scurt, în legătură cu ceea ce a spus doamna Goienț, m-a bucurat că a vorbit atât de pozitiv privind directiva, privind protecția consumatorului, dar uh, există și uh, probleme care nu oferă soluții în directivă și pentru că a fost menționat iPhone-ul și uh, garanțiile uh, pentru un asemenea articol, trebuie să ne întrebăm ce s-ar întâmpla dacă am avea uh, și o legislație europeană unitară privind garanțiile acordate. În clipa de față nu avem oferte și disponibilități din partea uh, multora uh, Întrebarea mea se adresează mai degrabă domnului Seifert, care s-a referit la mediul de afaceri și a spus cât de dificil este să găsească o cale de mijloc. Eu cred că Curtea Europeană de Justiție în speța Alpenhof, în care comerciantul este obligat să accepte uh, Uh, legea uh, privind vânzările în, din țara în care efectuează sau înspre care efectuează vânzarea, aș vrea să știu uh, dacă nu ar fi nevoie de o unificare pronunțată a legislației în acest domeniu. Mă, mă scuzați, președintele. Vreau să văd dacă există și alte întrebări și după aceea doamna Senelova dorește de asemenea să pună întrebări. Vă rog, după aceea vom avea și o primă rundă de răspunsuri. Senelova. Já bych se chtěla zeptat na to, co říkal pan Seifer na začátku. Mulțumesc. Domnule Seifert, dumneavoastră la început Asta ar fi un mesaj foarte ferm și doamna Goyens a spus că se teme că introducerea acestui regim să, uh, va uh, dezechilibra piața și că se va ajunge la complicații juridice. Din acest motiv va fi foarte greu pentru IMM-uri. Domnul Seifert, dumneavoastră uh, nu vedeți aici o contradicție în ceea ce spune doamna Goyens? Cred că au existat mai multe întrebări către domnul Seifert, așa că îi dau mai întâi dumnealui cuvântul, după care doamnei Goiens, și apoi încă o rundă de întrebări din partea eurodeputaților. Vă rog. La prima întrebare mai întâi, în ceea ce privește uniformizarea, armonizarea, bineînțeles că e Uh, foarte bine. E de fapt absolut necesar să existe uh, relații comerciale transfrontaliere în baza unui uh, cadru judiciar unitar pe care să ne putem baza, dar nu unul opțional, ci unul obligatoriu. Însă, marea problemă e reprezentată de costurile de tranzacție. Și nu neapărat costurile în sine, ci teama de către aceste costuri de tranzacționare. Din acest motiv, 40% dintre IMM-uri, arată un studiu, uh, se feresc de uh, relațiile comerciale tra- transfrontaliere. De fapt, nici nu, că, nu numai că nu vor, ci nu, por, nu pot să uh, financeze aceste relații. Pentru că dacă au o cifră de afaceri de vreo 100 de mii de euro anual, nu au cum să mai plătească încă 10.000 de euro anual într-un alt stat membru pentru costuri judiciare. Pentru că aceste costuri de tranzacționare nu sunt costurile pe care uh, le plătește pentru protecția consumatorilor, ci sunt costurile care uh, iau naștere din cauza faptului că acționez în baza uh, jurisprudenței altui stat. Prin urmare, cu cât mai uniform, cu atât mai bine, deci mai multă armonizare. În plan internațional, pentru domeniul B2B, avem, de fapt, uh, un uh, drept comercial unitar al ONU, dar Uh, acesta poate să fie um, ocolit prin alte relații con contractuale, prin semnarea unor contracte adiționale. Și de cele mai multe ori, în relațiile B2B, asta se întâmplă. Nu se optează pentru această bază unică care există deja. Și acum la CSL vedem același lucru, pentru că există această teamă. Și din teama față de CSL, această opțiune nu se realizează. Poate că asta e de vină, teama. Și, prin urmare, poate că ar fi de bun simț să armonizăm pe mai departe, dar obligatoriu. Bine, astăzi nu discutăm despre asta, azi discutăm dacă uh, CSL, soluția opțională, este una bună sau nu. Mărturisesc că eu nu am prea înțeles cea de-a doua întrebare. Poate că dumneavoastră puteți să o reformulați, pentru că nu am, nu am priceput-o. Repet. De fapt, dumneavoastră mi-ați răspuns parțial. Mă interesa următorul lucru. Doamna Goienz a subliniat că există incertitudine juridică și că aceasta este o povară pentru IMM-uri. Și eu mă întrebam ce părere aveți dumneavoastră despre asta, dar de fapt ați explicat cumva în răspunsul dumneavoastră. Așa este. Asta e problema. Asta este, este de fapt marea problemă pentru care și apar asemenea instrumente precum CSL incertitudinea juridică. Un act normativ, obligatoriu sau opțional, care nu oferă certitudine juridică, din cauza căruia mereu uh, lumea se teme că de mâine regulile se vor schimba, nu aduce valoare adăugată și nu are niciun sens să elaborăm un asemenea text. Am făcut trimitere la sentința CEJ în ceea ce privește cooperativele europene. Dacă se întâmplă asta cu un uh, regulament contractual, dacă CEJ ar fi uh, adus în joc și ar exista teama de a uh, spune că baza juridică este una falsă și că totul s-ar schimba, atunci vă dați seama că acceptanța față de un asemenea instrument ar fi zero și la întreprinderi și la consumatori. Deci avem nevoie de un temei juridic foarte aici, de, o, de securitate juridică. Asta este și marea problemă cu dreptul consumatorilor, din cauza faptului că avem armonizare minimă în plan comunitar, după care fiecare stat membru face după cum îl taie capul și apoi apar aceste costuri de tranzacționare și, de fapt, uh, lipsa voinței din partea unor întreprinderi de a participa la joc și de a furniza servicii și mărfuri în străinătate, ceea ce este foarte păcat, pentru că în calitate de consumator te confrunți cu situația în care poți achiziționa anumite produse și servicii doar în străinătate. Da? Și acum uh, urma să dau cuvântul doamnei Goien. Să știți că chiar mă gândeam la asta. Domnul Schwab s-a ocupat de, acest, de această problemă cu dreptul consumatorilor și era vorba de armonizarea maximă versus uh, armonizarea minimă. Dau totuși acum cuvântul și doamnei Goienț pentru a comenta întrebările și uh, pentru a veni cu informații adiționale dacă are. Mulțumesc! Dumneavoastră mi-ați adresat o întrebare, domnule președinte, în ceea ce privește valoarea adăugată. Și noi considerăm că e loc de îmbunătățire în ceea ce privește daunele și compensațiile, dar nu printr-un instrument uh, facultativ. Noi credem că, de fapt, toți consumatorii merită o mai bună protecție în acest domeniu, în domeniul uh, reparațiilor. Și există această abordare la comisie că armonizarea s-a terminat și că nu mai avem ce să facem în acest sector. E fals! Noi nu credem asta. Noi credem că armonizarea deplină are încă un viitor și că uh, aceasta este calea înainte. E un proces în desfășurare și în urmă cu doi ani poate că nu a fost posibil să ajungem la un consens. Dar iată că peste vreo trei ani poate că putem să reluăm activitatea, să avem o integrare a piețelor și să integrăm și sistemele uh, juridice în funcție de ceea ce se întâmplă pe piață. Este într-adevăr foarte important să avem o analiză pas cu pas. Noi credem că consumatorii merită un cadru juridic unitar, mai ales în ceea ce privește reparațiile. Asta oferă certitudine și comercianților mult mai mult decât aceste sisteme facultative care vin în paralel față de sistemele naționale. Și cu privire la costurile de tranzacționare, amintiți-vă slide-ul pe care l-am avut cu privire la studiul de impact. Au existat doar simulări în ceea ce privește costurile pentru întreprinderi, pentru consiliere juridică, de exemplu, cu privire la legislația străină din uh, domeniul protecției consumatorilor. Ar fi însă foarte interesant să vedem ce se întâmplă dincolo de aceste simulări, ce se întâmplă cu costurile reale și care sunt acestea. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Și acum uh, colectăm intervenții din sală, dacă dorește altcineva să intervină. Sau domnule Werner, Dumneavoastră aveți ceva de spus și domnul Stabmaier uh, dorește să intervină acum și pentru că avem uh, timp la dispoziție, îl anunț de pe acum că îi voi da cuvântul. Mai întâi domnul Werner. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să fac un comentariu foarte succint în ceea ce privește bilanțurile uh, și costurile aferente uh, respectării unui uh, nivel crescut al protecției consumatorilor. E necesar să ne gândim la ce se întâmplă acum și să comparăm cu ceea ce s-ar putea modifica pe viitor. Ce se întâmplă în teorie față ce se întâmplă în practică. Multe întreprinderi oferă reparații dincolo de temeiul juridic, așa că haideți să nu uh, supra uh, estimăm această problemă. Vreau de asemenea să vă spun că în multe state perioada de prescriere e mai lungă decât cea din CSL. Perioada de prescriere durează uh, precum ciclul de viață al uh, serviciilor și bunurilor oferite. Și acest uh, lucru uh, creează probleme pentru întreprinderile în acele țări. Așa că trebuie să mă întreb de ce întreprinderile din acele țări sunt atât de îngrijorate acum de ceea ce se stipulează la CSL. Altcineva? Doamna Stadmeier? Domnul Stadmeier, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte, sunteți foarte amabil că îmi dați cuvântul. Câteva puncte de clarificare. În primul rând, Doamna s a spus în repetate rânduri că nu ar trebui să avem ca și unitate de măsură legea comunitară uh, ci legea națională. Dar noi le avem pe amândouă în vizor, să știți, și am spus asta foarte clar, că suntem acum la un nivel de protecție a consumatorilor cel puțin la fel de ridicat sau mai ridicat decât uh, ceea ce se stipulează în achiul uh, prezent, iar în ceea ce vește legea națională, situația este comparabilă sau mai bună decât uh, ceea ce se întâmplă uh, în plan local, în plan național. Și mă bucur uh, faptul că s-a spus că în cazul legislației belgiene protecția este 99% din cazuri mai ridicată. Comisia a anunțat că nu va exista armonizare sau că nu va mai exista armonizare. Asta ați spus, dar este fals. Uh, pentru că noi avem o comunicare care însoțește această propunere și spunem foarte clar că această propunere nu se traduce printr-o uh, renunțare la armonizare în anumite sectoare specifice. Doamna Goiens a menționat și bunurile digitale. În agenda digitală am spus că facem o evaluare pentru a vedea dacă este nevoie de armonizare și aici. Dar atât la ora actuală. Nimeni de la comisie nu a spus vreodată că s-a terminat cu armonizarea sau că nu mai îmbunătățim achiul din cauză că avem acum această uh, propunere și uh, instrumentul facultativ. În al treilea rând, sunt perfect de acord cu doamna Goienț că contractul uh, model este o abordare pragmatică, dar pe ce bazăm acest uh, contract model? Nu putem să avem contracte model în baza achiului existent pentru că acest acquis oferă armonizare minimă în foarte multe sectoare. Deci niciodată nu vom putea fi uh, siguri de faptul că uh, directiva cu privire la contractele abuzive care au, impune armonizare minimă nu va fi interpretată uh, în așa fel încât să prin, prin, pentru că în așa fel încât mai târziu când se tratează un caz prin legislația națională să se constate nereguli. Deci, Comisia a sugerat în comunicare că va crea niște contracte tip bazate pe uh, CSL. De asemenea, sunt de acord cu um, doamna Goiens când spune că e nevoie de instrumente adiționale. Avem o propunere pentru ADR și pentru ODR și aceste propuneri uh, sunt foarte avansate și vor fi adoptate în curând, dacă lucrurile merg uh, ca până acum. Nu în mod accidental avem aceste propuneri cam în același timp, pentru că le privim ca fiind partea unui singur pachet. Domnul Seifert a menționat uh, obligația de a oferi o cantitate covârșitoare de informații precontractuale. ar trebui să evităm o avalanșă de informații pentru consumatori. Știți că în ceea ce privește uh, informație precontractoare din Consumers Credit Directive, am avut uh, câteva criterii cu privire la informațiile care să fie oferite uh, consumatorilor. Dar de data aceasta n-am avut nicio cale de ieșire. A trebuit să preluăm toate informațiile, uh, toate preinformațiile contractuale din uh, directiva cu privire la protecția consumatorilor. Asta a fost situația. Deci, din păcate, nu am avut o cale de scăpare. Un ultim aspect menționat de costul pentru comercianți și faptul că armonizarea oferă certitudine juridică pentru comercianți. Într-un fel, da, așa este. Armonizarea, de fapt, va avea drept uh, rezultat o armonizare de plină și armonizarea de plină va avea același rezultat ca și un instrument opțional, CSL dar vedem un dezavantaj major, major pentru acei comercianți care vor să acționeze în plan intern doar. Pentru că de îndată ce apare armonizarea unei uh, noi legi, aceștia nu au niciun fel, nu întrezăresc niciun fel de avantaj pentru noua armonizare, dat fiindcă ei nu acționează în plan transfrontalier vor avea costuri impuse pentru care nu vor vedea niciun fel de câștig adițional ulterior. Și din acest motiv, această abordare este una care impune costuri doar acelor companii care uh, sunt vizate în acest sector. Mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să clarific puțin lucrurile. Mulțumesc. Ca să știe toată lumea unde ne aflăm pe ordinea de zi în vreo 10 minute vom uh, parcurge acest segment, mai avem timp pentru câteva întrebări. De asemenea, am avut două întrebări uh, adresate și de organizațiile de consumatori. Vom încerca să răspundem mai târziu la acestea. Unele se referă, de exemplu, la chestiuni precum studiul de impact și mm, evaluările uh, a priori Astea sunt lucruri care vizează pe doamna Sen Senalova și pe domnul Maier. Cred că ar fi util pentru audiența noastră să ne spuneți care sunt uh, întrebările cheie pe care le adresați unității studiului cu privire la studiile de impact. Pentru că interesul pentru studiile de impact este foarte mare. Doamna Goienț a sărit peste acest uh, slide pentru că dumneavoastră deja ați răspuns la, ați tratat acest subiect, așa că ar fi util să revenim puțin la acesta. Domnule Maier, Dumneavoastră aveați o întrebare ca reacție la uh, intervenția comisiei și a experților. Vă rog, mulțumesc. O întrebare către domnul Zaifert. Cred că are dreptate când spune că IMM-urile se confruntă cu dificultăți când e vorba de interpretarea textelor alambicate uh, juridice și e clar că vor o, uh, vor o bază juridică uh, cât se poate de solidă. Noi aici avem un instrument opțional, un instrument pe care poți să îl alegi. Dacă un IMM spune, eu aleg acest instrument pentru activitățile mele de pe piața internă, uh, iată, sunt dispus să mă informez, să utilizez acest instrument opțional pentru a-mi pune produsele pe piață. Dar vreau să știu ce se întâmplă cu acest IMM când decide asta are o, are o bază juridică solidă pe care să acționeze? Se bucură de certitudine uh, juridică? Sau ce ar mai lipsi pentru a îmbunătăți această certitudine prin prisma unui IMM? Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Aceasta este o întrebare la care nu pot să vă răspund în două propoziții. Mai sunt alte aspecte care trebuie incluse aici, de exemplu, uh, daunele și, și reparațiile, precum și ierarhizarea uh, cererilor, prescrierea și multe, multe alte chichițe. Dar ce mi s-a părut mie important uh, la acest capitol, dincolo de, de, de cât de solidă este baza juridică, este faptul că comerciantul trebuie să înțeleagă tot ce se întâmplă. Deci comerciantul, nu doar juristul. Domnul Stadmaier de la comisie a spus că aceste certitudini uh, juridice um, sau că baza juridică este una care îl dezavantajează pe comerciantul care nu are tranzacții transfrontaliere prin uh, anumite costuri adiționale. Dar prin CSL putem să schimbăm puțin situația. Sigur că pentru asta e nevoie de un flux de informații juridice și din experiență pot să vă spun că un comerciant trebuie să obțină consiliere juridică din partea unui expert, dar asta impune costuri. Și dacă e vorba de 50-100 de euro pentru fiecare act normativ, n-ar fi neapărat o problemă, dar nu ajunge această sumă, pentru că nu rezolv totul cu această consiliere. Uh, nu e vorba doar de acoperirea unui singur subiect, ci e vorba despre faptul că, în calitate de utilizator al acestor instrumente, trebuie să înțelegi toate elementele acestui proiect uh, legislativ și să le utilizezi ca atare. Și o, problemă tipic germană, în momentul în care aceste norme de protecție a consumatorilor trebuie implementate și cu siguranță lucrurile nu vor fi diferite și în cazul CSL, avem și problema concurenței. Uh, pentru că de fiecare dată când apare obligativitatea de a oferi anumite informații pe uh, internet, uh, apar acele notificări din partea concurenței că din cele uh, 97 de informații obligatorii care trebuie să apară pe pagina de internet lipsesc vreo două, trei. Asta este o problemă tipic uh, nemțească, dar asta nu înseamnă că nu, ne dă, nu le dă bătăi de cap celor care sunt vizați de ea. Mulțumesc! Doamna Goienț dorea să intervină și nu știu dacă domnul Stoic vrea să mai uh, spună ceva. Nu vă, prea, nu vă prea am un vizor din acest unghi. Doamna Goienț întâi. Și apoi domnul Stoic. Mulțumesc, doamna Goienț. Vreau doar să uh, răspund la ce a spus domnul Stoic că costurile suplimentare de tranzacționare în CSL vor fi uh, suportate de uh, comercianții care vor merge la nivel transfrontalier doar, deci pentru ceilalți nu vor fi costuri suplimentare, dar Aici nu e vorba de o abordare a pieței interne, pentru că într-o astfel de abordare trebuie să existe un uh, domeniu echitabil și din punct de vedere al consumatorului nu e vorba de un contract transfrontalier, pentru că ar fi vorba de un regim diferit care s-ar aplica dacă ar fi, uh, interacționa cu un um, comerciant uh, intern sau cu unul transfrontalier. Deci nu este modul în care vedem noi piața unică, noi care reprezentăm consumatorii. Ar trebui să existe un domeniu echitabil, un sector echitabil. Și cred că aici apare o, o fragmentare mai degrabă decât armonizare. Acum, domnul profesor Stoic. Mulțumesc, domnul președinte. Referitor la aceleași chestiuni, mai ales la prezentarea domnului Seinfeld, textul ar trebui să fie înțeles de către IMM, bineînțeles, aici e vorba de o idee utopistă. Nu știu dacă Uh, textul uh, poate fi, nu cred că aici e vorba de cine înțelege. Ideea ar fi să, să fie vorba de texte clare, astfel încât când apar litigi să se găsească soluții simple. Iar uh, aceste soluții nu vor fi uh, introduse decât de uh, juriști și sperăm totuși ca majoritatea situațiilor uh, să nu se ajungă la astfel de, de obicei nu se ajungă la astfel de soluții pentru că e scump să intri în instanță. Dar pentru a se evita acest lucru și totuși când apar astfel de situații, când apar astfel de situații în care nu se poate ajunge la un uh, acord amiabil sau în instanță, să existe un text la care să se poate recurge. Deci, nu e vorba despre ce înțelege IMM-ul, cât despre costurile de tranzacționare, din câte înțeleg eu, CSL are un avantaj pentru IMM, în sensul că au un sistem uh, pe care pot să-l aleagă pentru a face afaceri în întreaga Europa. Nu trebuie să trateze diferitele sisteme juridice din statele membre, lucru care este, cred, cel mai important uh, în reducerea costurilor de tranzacționare. Nu pot imagina ceva mai uh, avantajos. Mulțumesc, spune președintele. Nimeni nu a comentat uh, pe următorul subiect uh, pe care poate îl vom mai trata mai târziu. E vorba de niște idei alternative. Uh, de exemplu, cel al unui contract, modelul model de contract ca, și ideea ar fi să fie înțeles atât de consumator cât și de um, comerciant ca și concept, indiferent ce bază juridică stă la baza lui. Și din câte știu eu, IME-urile nu sunt neapărat uh, pregătite să citească toate detaliile juridice ale unui contract, poate nu le înțeleg chiar pe toate și cât e vorba de transparență, s-ar putea totuși să se țină o astfel de, să se țină cont de o astfel de soluție și pentru a fi cumva echilibrați în prezentarea acestui abordări CSL, poate că ar trebui să ne gândim la care este elementul model al CSL care îl face atractiv și putem să exprimăm acest lucru și publicului. Poate că la acest lucru s-a gândit și Comisia și ne va împărtăși aceste idei. Acum uh, întreb dacă mai sunt alte întrebări din partea colegilor. Din câte am înțeles, domnul Berlinghe vreau să, vreau să intervină la un moment dat, pentru că el este coraportor pentru Comisia Jurii și, bineînțeles, salutăm uh, contribuția dumnealui, nu o să-l forțez, dar dacă dorește, voi fi încântat să-i dau ocazia să ia cuvântul. Acum o să tratăm un aspect specific al CSL, un aspect pe care noi am tot uh, uh discutat, până că l am discutat, până când am uh, discutat directiva, e vorba de dreptul de retragere dintr-un contract uh, și domnul Schwab uh, cred că va interveni aici și poate și domnul Mare ar putea să ne spună la ce acord s-a ajuns cu uh, comisiile celelalte, pentru că și eu am o serie de întrebări. Domnul Christopher Warner, care deja a avut o scurtă intervenție mai devreme, care este expert juridic la Organizația pentru Consumatori din Marea Britanie, a urmărit acest proces îndeaproape și a participat la consiliile grupurilor de experți ale Comisiei Europene și um, dumnealui își va, de, își va începe acum uh, prezentarea, după care domnul Bellinghausen care este expert uh, la Linklaters, ne va spune despre perspectiva practicienilor din domeniul juridic uh, referitoare la CSL și care uh, sunt diferențele între solicitările consumatorilor și ale antreprenorilor în acest sens. Avem două intervenții de 10 minute fiecare, trebuie să demarăm și cronometru. Începem cu domnul Warner. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia pe care mi-a dat-o de a lua cuvântul astăzi. Uh, vreau să spun că eu vorbesc în numele Witch, dar um, um, perspectivele which nu sunt uh, doar ale noastre, le sunt împărtășite de consumatori din Marea Britanie, dar și din uh, restul Europei. Pentru cei care nu știu ce este which, uh, which este cea mai mare organizație pentru protecția consumatorilor din Europa. Este non-profit, independentă de guverne și de sectorul de sectoarele adiacente nu beneficiem de finanțare din partea Um, acestor actori. Misiunea noastră este de a îmbunătăți situația pentru consumatori. Înainte să ajung la subiectul de acum referitor la dreptul de retragere, aș vrea doar să um, reflect și eu ce s-a spus până acum, și anume preocupările, că, cum că anumite bucăți de legislație nu doar că uh, îmbunătățesc uh, uh situația consumatorilor, dar au și alte implicații și noi uh, vrem să ne asigurăm că lucrurile funcționează bine și acum și în viitor, că legislația se va îmbunătăți. Și sunt uh, încântat de faptul că IMCO se concentrează asupra consumatorilor și pune întrebările foarte importante dacă acest lucru este în beneficiul consumatorilor. Și bineînțeles, aceasta este întrebarea pe care ne-am pus-o și noi și ne-am uitat până acum la uh, Uh, măsurile de îmbunătățire a pieței unice pentru uh, consumatori și noi nu putem să sprijinim această propunere din motivele pe care le-am menționat uh, și le vedeți și pe slide, în sensul că nu vedem niciun avantaj real pentru um, consumatori din prin acest CSL, mi se pare chiar că este un, um, o evoluție dăunătoare. De asemenea, un comentariu uh, general înainte să ajung la dreptul de retragere și anume întrebarea dacă este momentul potrivit um, pentru analizarea detaliilor uh, acestei propuneri, mai, mai având mai ales având în vedere că există o serie de probleme mari de principiu care nu au, nu au găsit răspuns și mi se pare că uh, acum este o fază prematură și că dacă nu înțelegem imaginea de ansamblu, nu ar trebui să trecem la chestiunile de detaliu. Este foarte greu să intrăm în detalii acum. Acestea, spus, acestea fiind spuse, dreptul de retragere este un exemplu foarte bun, mai ales uh, uh, în uh, lămurirea întrebărilor uh, mai mari uh, referitoare la CSL. Uh, deci, mă refer acum la dreptul de retragere. Mi s-a cerut să fac o comparație între acest drept în directiva privind drepturile consumatorilor și această nouă bucată de legislație. Așa cum am spus, în directiva privind drepturile pentru consuma, drepturile consumatorilor, acolo um, există se aplice, se aplică pentru contractele la distanță și în afara spațiilor comerciale și le dă consumatorilor dreptul de a se răzgândi și de a se retrage din contract. Uh, acest drept uh, rămâne în picioare 14 zile pentru, uh, de la primirea bunurilor și după aceea au dreptul de retragere și de returnarea drepturilor. Odată ce consumatorul s-a retras dintr-un contract, contractul este ca și cum n-ar fi existat, consumatorul are 14 zile pentru a retrage bunurile pe care nu le mai dorește și apoi Apoi, um, întrebarea se pun, care se pune este ce adaugă, ce aduce în plus CSL. După cum știți, directiva a armonizat dreptul um, de retragere în toate uh, contractele la distanță și în afara spațiilor comerciale în întreaga europeană și um, contractele și în cadrul contractelor interne cât și cele transfrontaliere. Deci întrebarea ar fi ce se adaugă aici în ceea ce privește termenul, um, dreptul de retragere, nimic. Drepturile sunt mai mult sau mai puțin uh, directive în cele două um, pachete legislative și nu văd niciun avantaj pentru consumatori. Există câteva diferențe mici în formulare um, pe care le voi explica imediat. Este vorba de um, formulări care riscă creșterea complexității um, normelor. Dar există trei diferențe foarte importante care ar putea să aibă uh, consecințe semnificative pentru anumiți uh, consumatori. Uh, nu, uh, um, ce se, nu Uh, prevede dreptul în anumite state membre care nu au tot acest lucru, ceea ce însemna că anumiți, um, uh, ce însemna că dreptul uh, anumitor consumatori ar fi mult mai scăzut sau li s-ar retrage com- complet prin CSL și vedeți aici în slide care sunt statele și apoi regimul pentru contractele în afara spațiilor comerciale sunt cele mai bune exemple. Aici avem o serie de preocupări în ceea ce privește practicile comerciale și ce se le, um, uh, uh, reduce uh, drepturile în felul următor. De exemplu, uh, um, uh, plățile uh, uh, care se pot face în Franța, în alte state membre uh, se limitează uh, la suma de 50 de euro în alte state membre, CSL limitează dreptul de retragere pentru anumite contracte în valoare de mai puțin de 50 de euro pentru că au un alt uh, prag. Iată, deci 18 state în care nivelul de protecție din, prin CSL este mai scăzut decât cel prin directivă. With such similarities, um... Și apoi comparația în alte uh, domenii uh, este destul de, de minutil de făcut, dar mă voi uh, apleca asupra domeniilor în care nivelul de protecție pentru consumatori este mai scăzut. Și așa cum am menționat uh, deja, se pare că nu se aduce nimic uh, în plus, de, deși, deși CSR este un uh, Um, instrument um, facultativ, alegerea aparține comerciantului. Uh, singura alegere pe care o are um, consumatorul este de a accepta contractul sau nu. Și dacă e vorba de un, un comerciant care are monopol, practic uh, consumatorul nu, uh, nu are niciun fel de alegere în afară de aceea de a nu cumpăra bunul respectiv. Și chiar dacă consumatorul ar avea o opțiune de făcut, de fapt, drepturile sale nu sunt mai uh, bine respectate decât uh, prin respectivă. Cele două tipuri de uh, drepturi de retragere prevăzute nu, nu prevăd uh, îmbunătățiri pentru consumatori. Cei care aleg dreptul european ar trebui să um, aibă garantat un nivel de protecție cel mai avantajos. Până la urmă, scopul legislației este acela de a proteja consumatorul ca partea cea mai slabă în tranzacția respectivă iar reducerea pentru protecția consumatorilor nici măcar nu este uh, justificată de creșterea cifrelor de tranzacționare. Deja există drept de retrage pentru toate contractele la distanță și în afara spațiilor comerciale prin directivă și acestea au fost uh, armonizate pe deplin și uh, deși acest nou, această legislație este similară, nu, uh, instrumentele nu sunt identice. Uh, există formulări diferite și deși cred că nu, impactul nu este semnificativ asupra drepturilor, s-ar putea să existe diferențe din perspectivă juridică pentru că formulările diferite aduce la interpretări diferite, mai ales având în vedere obligația de a nu se recurge la anexa 1 din CSL. Și această um, monitorizare în paralel a celor două sisteme nu este nici ea benefică. Atunci când uh, e vorba de niște alegeri pe care le are doar comerciantul, dacă adoptă sau nu CSL sau dacă uh, face tranzacții la nivel uh, transfrontalier. Și o altă întrebare este cum uh, vom asigura coerența uh, Uh, între, această nou, între acest nou instrument și achiul privind consumatorii de până acum. Și cred că și costurile vor uh, crește în continuare. Care ar fi soluția? Trebuie să ne punem întrebarea dacă într-adevăr CSL va aduce beneficii reale pentru consumatori și de asemenea dacă putem să ajungem la aceleași obiective și prin alte uh, metode mai puțin invazive, cum ar fi anumite tipuri de uh, contracte moderne și de asemenea trebuie să ne punem întrebarea dacă directiva privind drepturile consumatorii mai poate fi uh, aplicată în continuare și dacă nu cumva ar putea să aplice și la contractele la distanță și la cele în afara spațiilor comerciale. Trebuie până la urmă să aducem un beneficiu pentru consumatori și pentru antreprenori și cred că Trebuie să găsim soluții de comun acord. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și pentru că ați respectat timpul de intervenție, iar acum ultima prezentare din partea unui expert, înainte de a trece la următoarea rundă de întrebări și răspunsuri. Domnul doctor Rupert Bellinghausen, îmi face plăcere să vă dau cuvântul pentru 10 minute. Mulțumesc foarte mult! Stimate doamne, stimați domni, vorbesc astăzi în numele Asociației Avocaților Germani, deci vă vorbesc din perspectiva unui practician. Asociația noastră este favorabilă introducerii unei legislații europene comune, respectându-se anumite condiții, de pildă să se respecte cazuistica, jurisprudența pronunțată până acum. Pe de altă parte, noi considerăm că un drept unitar european în care un cumpărător poate să-și achiziționeze marfa de oriunde din Europa în baza acelorași prevederi legale ar fi foarte binevenită, inclusiv din punctul de vedere al comerciantului. Așa cum a spus și domnul Warner, în clipa de față nu putem uh, să Eh, tragem concluzii, pentru că există anumite prevederi care sunt marginale și eh, în calitate de al doilea vorbitor pe tema aceasta, mi-e greu să compar eh, un măr cu alt măr. Veți vedea că dreptul comun Uh, european, ca și uh, dreptul național în materie de vânzări, are sarcina să integreze dreptul consumatorului atât în ce privește dreptul de plin armonizat al consumatorilor, cât și niște armonizări minimale. Deci punctul de plecare trebuie să fie că dreptul consumatorului este foarte important, dar nu este un scop în sine și nu este unicul scop al dreptului uh, Eh, în materie de vânzări. De aceea, din punctul meu de vedere, nu trebuie să ne întrebăm ce foloase noi ne aduce CSL-ul față de directiva eh, precedentă de protecție a consumatorului, ci care sunt standardele de protecție a consumatorilor pe care CSL-ul le conține și uh, ce își propune, pentru că trebuie să stimuleze piața internă. Iar în ce privește standardele de protecție a consumatorilor, împărtășesc punctul de vedere al domnului profesor Steck în ce privește legislația belgiană, că trebuie respectate cele mai înalte standarde de protecție a consumatorilor, care de altfel se regăsesc și în legislația națională germană în domeniu. Poate că uh, subiectul concret de dreptul de uh, retragere uh, trebuie să aibă un efect decisiv, pentru că în domeniul deplinei armonizări își preia standardele în ce privește dreptul de retragere, dar mai există și domeniul armonizării minimale, unde există o fragmentare și veți vedea pe folia prezentată de mine că dreptul de vânzare în cele 27 de state membre implementează aceste drepturi minimale um, într-o manieră incompletă. Deci armonizarea este incompletă, inclusiv în ce privește obligațiile de informare ale vânzătorului. Iar în domeniul armonizării minimale, CSL-ul poate să joace un rol important pentru că va permite implementarea într-o lege a vânzărilor nouă care să nu fie împovorată de moșteniri istorice în același timp poate implementa deci prevederile legate de protecția consumatorului într-o legislație comună europeană care trebuie să fie atractivă pentru ambele părți, nu doar pentru consumator, cât și pentru întreprinzător. Dar uh, se va evita o nouă fragmentare și va permite o armonizare la un nivel superior în ce privește conținuturile de armonizare minimală în comparație cu prestațiile uh, în cele 27 de state naționale în clipa de față. De aceea, legislația comună europeană și din perspectiva dreptului uh, drepturilor consumatorului va depăși ceea ce garantează în clipa de față directiva privind drepturile consumatorilor chiar și în materia dreptului de retragere. Pentru că ă, dacă un ă, consumator nu poate să cumpere un anumit articol, o anumită marfă dintr-un alt stat membru pentru că ea nu există pe piață, există întreprinderi mici ă, sau numeroase care ezită să își ofere marfa în cele 27 de state membre, având în vedere uh, costurile pe care această ofertă le-ar oferi. Uh, și uh, trebuie să ne gândim că un american și-ar dori, de pildă, un AGB care să funcționeze în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Pentru că dacă fie care stat în parte îi va uh, oferi condiții uh, contractuale diferite, atunci el se va concentra numai asupra acelor țări în care cheltuielile inițiale îi eh, se vor părea suportabile, suportabile de la bun început. Și s-ar putea, deci, ca un consumator să nu poată să aibă acces la acest tip de marfă pentru că în țara sa nu există pe piață. Deci, eh, prin eh, slide-urile pe care vi le prezint, vreau să vă spun că eh, găsiți, de fapt, conținuturile din directiva pentru protecția consumatorilor în stânga, în eh, acel câmp roșu, eh, sunt menționate prevederile din directivă. Găsesc că este remarcabil că dreptul european în materie de vânzare nu se orientează strict de, la interesele consumatorilor, ci și ale consumatorului și uh, exprimă voința legiuitorului european să respecte un nivel înalt, un standard înalt de protecție a consumatorului. În acest context veți vedea că aproape uh, toate prevederile sunt identice, inclusiv în ce privește dreptul de retragere Vedeți pe slide-urile mele că am comparat aceste prevederi, inclusiv în ce privește termenul de retragere, consecințele unei retrageri, obligațiile pe care le are comerciantul, dar și obligațiile care revin consumatorului după o retragere până la chestiunea ce se întâmplă cu contracte legate între ele și uh, trebuie să ne întrebăm dacă există din acest punct de vedere prevederi obligatorii sau facultative. Deci în ce privește dreptul de retragere, în calitate de persoană care acționează în spiritul protecției consumatorului, trebuie să spun că nu trebuie să ne temem de CSL, pentru că lucrurile sunt preluate unul la unul din directiva privind protecția consumatorilor și chiar se depășește domeniul strict legat de protecția consumatorului prin standarde suplimentare. Mai ales micul întreprinzător va avea posibilitatea să își ofere marfa în toate statele membre, pentru că nu trebuie decât o dată să se acomodeze, să parcurgă uh, dreptul european de vânzare și în baza lui să acționeze fără să trebuiască să evolueze pe temeiuri juridice foarte diferite de la un stat la altul. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumim și noi pentru această expunere foarte clară. Cred că avem o serie întreagă de întrebări, inclusiv în ce privește comparația între directiva privind drepturile consumatorilor Uh, dreptul european în materie de vânzări. Uh, există uh, documente cuprinzătoare în acest sens. Deci, deschidem acum o runda de comentarii și după aceea poate că vom trage și concluzii de ordin general în legătură cu propunerea Comisiei, iar dacă experții și din primele două runde doresc să se implice în dezbatere, intervenția domnilor lor va fi binevenită. Deci, să continuăm în cazul acesta discuția. Dorește cineva să intervină? Poate că putem spune că am avut o analiză foarte interesantă și foarte clară din partea uh, doctorului Berlinghausen, uh, expert în materie juridică și a insistat asupra unui domeniu care este important, și anume că CSL și directiva pentru protecția Uh, consumatorului practic pot opera în comun. Dar cred că chestiunea esențială și revin la punctul de vedere al domnului Stoic de la început și la ceea ce au spus domnul Warner și doamna Goenz, dacă părți uh, esențiale din cele două acte normative sunt identice, nu ar trebui am, am două uh, alternative la dispoziție. Dacă directiva uh, privind protecția ă, drepturilor consumatorului acoperă deja un domeniu atât de vast, mai este oare nevoie de CSL sau CSL-ul este un pachet de prevederi legale superior um, directivei și uh, domnul Bellinghausen de asemenea ne-a prezentat uh, relațiile între cele două uh, acte normative și ne-a vorbit și despre o implementare inconsistentă în demersurile de armonizare a unor prevederi pe plan național. Ei bine, mă întreb, CSL-ul este oare un răspuns la o situație reală că statele membre nu au fost capabile să implementeze um, legislația europeană sau um, oferă CSL-ul și o valoare adăugată dincolo de aceste demersuri de armonizare care ar fi necesare. Deci uh, ar trebui uh, eventual să uh, analizăm puțin lucrurile din această perspectivă. De ce există um, aceste 27 de uh, dispoziții diferite în cadrul unui demers de armonizare. Acesta este status quo În ceea ce privește armonizarea minimă, nu avem, uh, nu putem să avem aceeași bază juridică și oricum și armonizarea de plină are uh, limitele ei. Asta am văzut în ceea ce privește drepturile consumatorilor și dacă constatăm politic că nu putem să mergem mai departe, cel puțin nu cu pași repezi, atunci eu cred că CSL e o cale de ieșire foarte bună. În același timp, vă răspund la ambele întrebări cu da. Eu cred că CSL ne ajută în ceea ce privește armonizarea drepturilor consumatorilor, pentru că ei, practic, elimină această uh, fragmentare reziduală și oferă un act normativ care permite implementarea drepturilor consumatorilor dintr-o singură mișcare. Dar eu cred că CSL nu trebuie privit doar din perspectiva drepturilor consumatorilor, trebuie să vedem ce face și pentru piața internă. Și aici uh, sunt foarte fericit, pentru că eu cred că în special micile întreprinderi sunt vizate aici, pentru că pot să-și ofere mărfurile și da, și aici întrezăresc plus valoarea CSL. Mulțumesc. Domnul Warner. Mai întâi domnul Warner și apoi o întrebare din partea domnului Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă implementăm cu dificultate un act normativ în 27 de state membre, e bine, Ceea ce avem aici uh, e un act normativ care trebuie implementat de întreprinderi. Și dacă fiecare întreprindere începe să interpreteze regul, această nouă regulă, eu cred că vom avea o reducere a fragmentării. În al doilea rând, se vorbea despre drepturile consumatorilor și despre interfețele care există. Există interfețe la conținut, dar nu și în ceea ce privește expresia ideilor. Așa că am putea avea probleme de interpretare în cele din urmă și interpretările, interpretările ar fi de data aceasta unele juridice. Fit in having the right of withdrawal in, in CECL over Discutați despre relația dintre CSL și drepturile consumatorilor. Nu are rost să avem două regimuri legislative care să nu aibă un mediu în care să se dezvolte la fel. Nu putem să garantăm că în vreo 5-10 ani vor fi la fel de apropiate cele două instrumente. Și asta ar putea să fie problematic. Mulțumesc, domnule Șfab, parcă voiați să faceți un comentariu, după care ceilalți, dacă doresc. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și mie mi-a sărit în ochi asta și vreau să verific puțin în detaliu și, de fapt, să și depun un amendament cu privire la uh, dreptul de reziliere. Există câteva noțiuni contradictorii acolo, vreau să le verific. Dar mie mi se pare că acest subiect vizează mai puțin detaliile, ci dilema fundamentală în fața căreia se află europenii. Pentru că, domnule Berlinghauser, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că mm, ce se întâmplă cu armonizarea minimă. Nu se ajunge la un rezultat uniform. Dar e grav că aveți dreptate în ceea ce privește uh, armonizarea de plină, că, pentru că nici acolo nu se ajunge la un rezultat omogen. Și de aceea îi înțeleg pe criticii, uh, pe cei care critică această propunere. Înțeleg când spun că armonizarea totală nu este rezultatul mai bun. Eu mm, sunt uh, eurodeputat doar de câțiva ani, dar uh, colegii mei, uh, mai cu experiență, știu deja cât de dificil este subiectul armonizării. Și mai ales în ceea ce privește fragmentarea pieței unice. E clar că ne pierdem răbdarea. Așa că pe mine mă bucură faptul că se mișcă ceva, dar aud din partea noastră că ori nu e suficient de bun, ori este complicat. Dar asta este și realitatea de pe piața internă acum. Tot ceva complicat avem. Și de aceea, pentru legiuitor, nu este foarte evident. Până la urmă, eu tind să susțin acest proiect pentru că cel puțin abordăm cumva problema. Domnule Seifert, dumneavoastră menționați problema IMM-urilor și o spun așa uh, mai din bardă. Dacă, doamnă Goienț, ați venit și, v-ați, uh, și ați face front comun cu noi și ați spune că sunteți dispusă să uh, căutați împreună cu noi calea de mijloc, atunci pentru noi ar fi una, un, o ofertă pe care să putem să o acceptăm. Dar noi negociem ceva și știm că nici măcar directiva cu privire la drepturile consumatorilor nu este pe deplin uh, Uh, implementată și nu va fi implementată așa cum am negociat noi în plan european. Și sunt oarecum disperat pentru că eu nu știu cum anume putem să aducem la un numitor comun toate aceste elemente. Până la urmă, vrem să decidem dacă avem mai multă Europa sau nu. Și dacă dumneavoastră ați venit cu niște oferte adevărate, atunci cel puțin am putea să găsim împreună un numitor comun. Dar trebuie ca dumneavoastră mai întâi să creați uh, un numitor comun cu care să veniți în fața dumneavoastră, în fața noastră, mă scuzați calea armonizării ar fi uh, mai bună dacă într-adevăr s-ar sorda cu niște majorități și nu dacă mereu am uh, acționa uh, pe anumite prezumții cu privire la ce va fi în viitor. Îmi pare rău, de fapt nu a fost o întrebare, dar am avut un comentariu de făcut. Mulțumesc, da, un comentariu foarte important. Mai sunt alte întrebări? După care vom reveni la acele elemente filozofice care au apărut în intervenția domnului Schwab, dar mai întâi întrebări specifice către uh, experți. Bine, atunci haideți să trecem la o dezbatere mai amplă, inițiată de domnul Schwab. Deci, comisia a venit cu această propunere și am ascultat mai multe puncte importante de vedere și, după cum a indicat domnul Schwab, va trebui să alegem care este calea realistă de urmat. Mă întorc la primul slide al domnului Seifert și îl citez. Conceptul unui instrument uh, facultativ cu privire la CSL va fi pe deplin funcțional, dar dacă va fi atât de bine echilibrat încât ambele părți uh, contractante, consumatorul și uh, comerciantul sunt părți convinse de acest instrument. Eu nu știu dacă, ne-am, dacă am progresat noi astăzi foarte mult și dacă am analizat exhaustiv toate aspectele, dar uh, Cred că acum a sosit momentul să îi întreb direct pe invitații noștri cum vom progresa. Ce sfaturi au pentru noi? Doamna Goiența a înaintat câteva alternative. Poate că puteți să intrați puțin mai în detaliu în această după-amiază. Domnul Seifert a tras un semnal de alarmă, spunând că nimeni nu este de fapt satisfăcut de această propunere și reprezentantul Comisiei a vorbit despre asta. E bine, dacă nimănui nu îi place această propunere în totalitate, ar trebui poate să ne gândim la niște alternative. Și poate un alt aspect la care să ne gândim astăzi, din perspectiva noastră a eurodeputaților, ar fi cel al resurselor care ne stau la dispoziție. Doamna Goien spunea că ar trebui să îmbunătățim puțin situația, mai ales prin prisma drepturilor consumatorilor, o directivă care încă nu a fost implementată, iar domnul Schwab uh, a indicat dacă eu are acesta momentul oportun de a face asta, de a implementa un instrument opțional care oricum ne dă bătăi de cap în plan politic, sau dacă nu ar fi mai bine să vedem cum am putem îmbunătăți mai degrabă directiva cu privire la drepturile consumatorilor și apoi să revenim uh, ceva mai târziu la uh, legea comună în materie de vânzare. Iată, acestea sunt uh, ofertele. Poate că începem cu domnul Stoic și ne oferă el câteva răspunsuri, după care urmează fiecare expert cât un minut, două, vor avea fiecare la dispoziție pentru a ne spune care este opinia domnilor lor și raportorul va avea mai apoi cuvântul pentru a ne prezenta uh, health check-ul efectuat mai verificare a status quo-ului. Dar începem cu invitația și domnul Stoic. Mulțumesc, domnule președinte. În ce direcție ne îndreptăm? CSL ar trebui să fie un fel de proiect pilot. Nu ar trebui să excludă dezvoltarea achiului. S-a mai spus, e foarte dificil pentru că există câteva constrângeri politice în ceea ce privește armonizarea plină. Așa că să lăsăm lucrurile să se decanteze câțiva ani și să încercăm acest proiect pilot. Dacă vom avea armonizare totală sau nu, eu n-am de unde să știu. Și dacă vom avea, aud că ar putea fi probleme cu implementarea, ar putea să apară fragmentări, dar să nu exagerăm, totuși. Pentru că avem sisteme juridice diferite, dar avem și um, curți um, la care să apelăm, inclusiv CEJ, atât pentru CSR, cât și pentru achiul consumatorilor. Să-i dăm CSL o șansă, dar să nu considerăm că acesta este ultimul pas. Mulțumesc! Cam asta ar fi și concluzia mea. Să dăm legii comune în materie de vânzare o șansă avantajele pe care le comportă această lege pentru consumator sunt unele reale și depășesc de departe uh, dezavantajele care ar, care ar putea pe aici, pe acolo, în anumite state membre. E vorba de state membre care există mai multă protecție a drepturilor consumatorilor. Ideea care este să avem un standard ridicat de protecția consumatorilor. Pentru că, până la urmă, acest element depășește micile, micile dezavantaje pe care le aduce cu sine acest uh, instrument și în vreo 10-20 de ani poate că nimeni nu-și va mai aminti de normele naționale pentru că acest drept uh, comun de vânzare va fi atât de uh, popular încât nimic altceva nu va mai conta și toate celelalte instrumente vor fi fost date la o parte. Mulțumesc! mulțumesc. Există câteva aspecte asupra cărora nu vom ajunge niciodată la un numitor comun. Putem să ne certăm 100 de ani cu privire la uh, termene și așa mai departe, că tot nu ajungem la o soluție și de aceea eu cred că este foarte bine că astăzi privim lucrurile din această perspectivă complexă. În ceea ce privește CSL, eu cred că este o, o Uh, soluție de bun simț, mai ales, după cum a spus și colegul meu, pentru că nu există povara istoriei, experienței istorice și CSL e un element absolut nou, dar al uh, compara mereu cu achiul, mm, eu cred că este un lucru contraproductiv. CSL în sine e un instrument facultativ și dacă vrem să uh, uh, implementăm astfel, trebuie mai întâi să lăsăm ca lucrurile să se decanteze. Vreun an, doi, să vedem cum merg lucrurile în practică, să avem un răgaz. Poate că lucrurile vor fi catastrofale sau poate vom avea o surpriză. Dar haideți să nu plecăm de la premisa uh, comparației dintre ACHI și CSN, pentru că, de fapt, e un proiect cu totul și cu totul nou. Asta nu înseamnă că la sfârșit consumatorii rămân neprotejați dar ideea este că mereu cum există o relație de uh, concurență între CSL și Achi și mie nu mi se pare uh, o, o premisă sănătoasă. Mulțumesc, doamna Goienț. Eu cred că supraestimăm uh, lipsa armonizării ca și uh, barieră în Franța în, în fața, mă scuzați, uh, relațiilor comerciale transfrontaliere. Avem un mit al uh, uh, omogenizării normelor uh, în vigoare cu CSL. E fals. E foarte clar că în termeni, în termeni juridici reali, vor fi create locuri de muncă pentru că vor fi nevoie de specialiști care să uh, ofere consiliere în materie. Noi credem că instrumentul opțional însă nu este o soluție fiabilă pentru consumatori. Da, putem să privim lucrurile ca fiind un proiect pilot, dar nu ar trebui să ne jucăm uh, de-a drepturile consumatorilor și să le supunem unui risc. Și dau curs invitației uh, domnului Schwab să avem un contract model, să avem o abordare pe partea de soft law, de legislație soft, pentru IMM-uri, pentru consumatori, când vor uh, să se uh, angajeze în relații transfrontaliere. Însă, având această abordare, avem și un risc scăzut de a ajunge în instanță și avem și un nivel mai crescut de protecția consumatorilor. Mulțumesc, domnul Warner. În ceea ce privește direcția de urmat, Haideți să așteptăm să se implementeze directiva drepturilor consumatorilor în statele membre până să identificăm uh, lacunele care apar și care să, trebuia, să, trebuie, să, să trebuiască să fie acoperite, mă scuzați. A fost un act normativ care a fost îndelung negociat, acum trebuie să-i dăm o șansă. Mă surprinde această atitudine. Până la urmă armonizează regulile care se referă la contracte la distanță și așa mai departe. Acestea sunt contractele cheie pentru dezvoltarea pieței unice, așa că să așteptăm puțin până uh, iau amploare lucrurile. Și să concentrăm resursele acolo unde e cea mai mare nevoie de ele, în drepturile digitale, sau în înlăturarea, uh, front, în înlăturarea uh, obstacolelor uh, cu privire la drepturile de proprietate pe internet, copyright, norme în vigoare cu privire la publicitate. Acestea sunt regulile, normele care fac diferența pe piața unică. Dincolo de acestea, trebuie să recunoaștem care sunt obstacolele în calea comerțului transfrontalier. Sunt costurile practice ale inițierii unei afaceri într-o țară nouă, uh, reguli în ceea ce privește ocuparea, în ceea ce privește fiscalitatea. N-are nimic de a face cu celelalte aspecte, cu legea contractelor, de exemplu. Și un alt aspect cheie asupra căruia trebuie să ne concentrăm este că CSL, în formula actuală, trebuie să ofere beneficii consumatorilor. Și noi nu trebuie să pierdem din vedere acest aspect, indiferent ce facem, trebuie să fie în beneficiul consumatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Ne adresăm acum reprezentantului Comisiei, domnul Stadenmaier, dacă vrea să ne spună puțin cum privește el lucrurile. Apoi dau cuvântul raportorului și doamnei Sen Senalova pentru concluzii. Domnule Stadenmaier, ce părere aveți? Și am și o întrebare. Pentru că noi am mai discutat aceste aspecte și cred că ar fi util dacă ne-ați putea confirma câteva informații. Ați comparat CSL cu ceea ce se întâmplă în plan național și am avut o întrebare din partea unei organizații de consumatori despre rezultatele acest, acestei comparații. Știu că informația aceasta este disponibilă publicului larg, puteți să confirmați asta, vă rog frumos, și să ne spuneți care este perspectiva dumneavoastră cu privire la viitorul acestui, acestei uh, propuneri. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să vă ofer uh, un răspuns direct, v-am trimis atât dumneavoastră cât și președinților celorlalte comisii parlamentare și Consiliului două tabele. Primul conține următoarele informații. Este un tabel din primăvară care compară CELS cu uh, achiul consumatorilor. Celălalt tabel nu este complet, dar oferă o, compara, o informație cu privire la um, normele obligatorii uh, din uh, normele obligatorii dintr-o lege comună europeană și normele uh, naționale. Acest tabel vi l-am trimis și dumneavoastră și uh, Consiliului și vizează jumătate din normele de protecție a consumatorilor și jumătate din statele membre. Vom uh, oferi informații uh, și despre celelalte state membre cândva în acest an sau la începutul lui 2013. Date fiind întrebările care ne-au fost adresate în prima audiere, uh, am încercat să dăm curs cât mai uh, repede acestora, ținând cont de doleanțele rapor- coraportorilor, Gebhardt și Mayer. În ceea ce privește viziunea noastră, mai ales prin prisma evoluției dezbaterii, mie mi se pare absolut esențial să constatăm că în a doua parte a audierii atât experții Uh, nu, mă scuze, toți experții au ajuns la aceeași concluzie. Ambii experți uh, din domeniu au spus că prevederile CELS oferă aceeași protecție a consumatorilor precum uh, directiva drepturilor consumatorilor. Să nu pierdem din vedere acest aspect. Este foarte important. Au existat două mici aspecte uh, ilustrate de Uh, experții noștri cu privire la marja de manevră restrânsă. Mai întâi, avem uh, o interdicție de a uh, primi plăți în avans în ceea ce privește uh, rezilierea contractelor, un contract deja reziliat, cu excepția Franței, și apoi avem contractele off-premises, în afara spațiului comercial, unde există o marjă de manevră restrânsă. Dar aceste lucruri sunt aproape neglijabile. Și apoi mai avem plafonul. Directiva menționează 50 de euro și permite statelor chiar să meargă sub acest plafon. E clar că trebuie să avem pe undeva o marjă maximă impusă. Și am uh, ales această sumă de 50 de euro pentru că era deja stipulată. Sigur că există state membre care au un plafon mai redus, și domnul Warner spune chiar uh, corect că unele nu au niciun plafon, dar ideea este că noi am preferat acest plafon și e foarte greu să ne reproșați că am ales acest, uh, această sumă. Ideea este că nu există nicio diferență. Și acum trebuie să vedem cum evaluăm lucrurile. Și există o diferență între ceea ce a spus domnul Warner, pentru că a spus că nu există nicio plus valoare, și ceea ce a spus domnul Berlinghausen, că plus valoarea este o paletă mai amplă din care poate să aleagă consumatorul. Și acum revin la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte. Unde e valoarea adăugată? Dacă analizăm doar uh, capitolul rezilierii, e clar că nu există plus valoare. Noi nu am susținut asta. Noi am susținut că am preluat tot ceea ce e în directiva cu privire la protecția drepturilor consumatorilor. Iar plus valoarea, și aici vă ofer un răspuns, domnule președinte, este în următorul aspect. Avem trei module care au fost armonizate pe deplin. Informații precontractuale, drept uh, de reziliere și uh, transfer de riscuri. Dincolo de toate acestea, mai avem alte 10 module pe care le-am introdus și care oferă un drept contractual unificat. Acolo este plus valoarea și acolo este o protecție uh, constantă a drepturilor consumatorilor. Nu sunt doar acele avantaje menționate de domnul uh, Berlinghausen, ci protecția juridică pentru consumator. Și apoi un alt element care a apărut în dezbatere, domnule președinte, a fost cel al alternativelor. Poate că nu m-am exprimat eu destul de clar înainte cu in, privire la intenția din spatele contractelor tipizate. CELS este un element de bază pe care să lucrăm. Un element uh, omogen care trebuie și el însă adaptat la uh, con diferitele contracte. Și ideea care este? le spunem că Comisia, împreună cu părțile interesate, pentru că noi nu lucrăm singuri, va uh, crea niște contracte tipizate. Uh, ne bazăm pe propunerea doamnei Wallis, le publicăm pe internet și dacă un IMM vrea să aleagă CLS ca și bază de lucru, atunci face asta și totodată poate să ia de pe internet un contract tipizat care este deja uh, mulat pe legea comună în materie de vânzare, despre care poate să fie sigur că e bun, pentru că acest contract model este acceptat în toate statele membre. În cazul altor contracte model care se bazează pe protecția uh, drepturilor consumatorilor și achi, nu este cazul, nu se aplică asta. Noi vom crea niște contracte tipizate, bazate pe o lege europeană în materie de vânzare, fiind convinși de faptul că va exista acceptanță în ceea ce le privește pe acestea în toate statele membre. Cu privire la implementarea directivei pentru protecția consumatorilor, tot dumneavoastră, domnule președinte, ați menționat asta, Evident că noi alocăm resurse în ceea ce privește implementarea. În două, peste două săptămâni, pe 5 octombrie, avem un prim atelier cu statele membre în cadrul căruia vom pune punctul pe I și vom discuta despre cum vrem noi ca implementarea să fie uh, întreprinsă, și anume unitar. Noi ne străduim să facem asta, e foarte clar că ne dorim ca acesta să fie rezultatul și acum ajung și la concluzie. Și răspund în termeni mai ampli, spunând că noi toți, împreună cu profesorul Stoic și domnul Berlinghausen, am spus că avem o propunere care propun, care promite ambelor părți contractante, uh, comerciant, cumpărător, un, uh, respectarea unor norme contractuale și uh, promite o protecție a drepturilor consumatorilor. Și este un instrument opțional. Îl alegi sau nu. Ei bine, noi trebuie acum să discutăm despre acesta și să vedem care este raportul dezavantaje-beneficii pentru ca mai apoi, în calitate de legiuitor, să decideți ce va fi uh, transpus uh, sub formă de act normativ și care vor fi avantajele propuse părților contractante prin comparație cu îngrădirea anumitor uh, uh, marje de manevră. Mulțumim pentru aceste contribuții extrem de utile și acum dau cuvântul mai întâi domnului Maier și apoi doamne uh, Senalova pentru concluzii. V-aș ruga să vă limitați la câteva minute. Ja, Mulțumesc foarte mult. Foarte sintetic, doamnelor și domnilor în mod normal, cineva are un obiect frumos, vrea să-l vândă, spune îl vând cu 21 de euro. Cineva, altcineva se interesează de acest obiect, e de acord și cumpără. Și acest lucru se derulează în uh, fiecare din statele membre uh, de milioane de ori în fiecare țară. Și la 90% din uh, cazuri lucrurile se desfășoară foarte bine. Noi nu trebuie acum să transformăm lucrurile prezentându-le astfel încât fiecare contract de acest acest tip ar duce la consecințe negative. Să rămânem realiști. Important este să existe posibilitatea să se efectueze asemenea achiziții și dacă într-un asemenea comerț transfrontalier apar dificultăți, trebuie să le analizăm și să vedem cum putem remedia lucrurile. Și eu am avut această experiență, probabil și dumneavoastră, intri pe net, comanzi un anume obiect, îți dai adresa Germania. De regulă, nu ai niciun fel de dificultate, indiferent de unde provine acest articol, poți să-l cumperi. Dar există și state, putem da cinci nume ale unor state care fac parte din ultimele 12 care au aderat Um, la Uniunea Europeană și um, oricare din aceste cinci state le-am menționat pe internet, răspunsul va fi negativ, nu, comerciantul um, nu dorește să intre într-o asemenea tranzacție pentru că are anumite temeri. Aceasta este realitatea. Cum putem să o schimbăm? Nu prin uh, soluții abstracte, mm, e nevoie de o nouă directivă sau de altceva, ci trebuie să gândesc o construcție astfel încât comercianții să simtă că există garanții pentru ca tranzacția să se deruleze în întreaga Europa fără probleme. Deci, noi putem uh, găsi o soluție opțională și astăzi s-a vorbit mult despre câte tipuri de legislații există în materie de vânzări în Europa. Și uh, ne întrebăm, cei care se angajează în contracte de acest tip le cunosc pe toate? Dacă ei întrebar, spune nu, habar nu am. Trebuie să uh, încercăm să găsim soluții esențiale. Uh, și asta ne propunem. Trebuie să găsim soluții opționale, să spunem, cei care nu sunt dispuși să opereze în baza legilor existente în clipa de față, uh, primesc din partea noastră o propunere opțională legislativă. Să vedem dacă opțional lucrurile vor funcționa sau nu. Dacă toate legile în vigoare rămân în vigoare, nu sunt înlocuite, nu sunt deteriorate prin demersul nostru, ci oferim vânzătorului, comerciantului și cumpărătorului ceva în plus, merită să vedem cum va funcționa. În săptămâna 48 uh, vom avea o nouă audiere. Pe 5 decembrie vom mai avea o audiere organizată de PPE. În ianuarie 2013 raportul ar trebui să fie finalizat în IMCO. Se face un studiu de impact, eh, iar Comisia Juri este competentă eh, în fond Uh, pentru a încerca să rezolvăm și problemele și întrebările suplimentare ale colegei Gebhardt. Deci, uh, Parlamentul uh, va trebui să să solicite un asemenea studiu de impact pentru a vedea care pot fi consecințele. Eu cred că audierea de astăzi a fost foarte interesantă, au fost expuse puncte de vedere diferite, ceea ce este normal, dar mie mi se pare că nu sunt chiar atât de divergente cum ar putea să pară la o prima vedere, pentru că toți am fost de acord, ne dorim ca vânzătorii să poată să vândă, cumpărătorii să poată să cumpere, și trebuie să le creăm o bază, o garanție care ar putea să fie testată pe piața europeană. Am putea să le oferim posibilitatea de a nu uh, studia zeci de legi și prevederi din directive, ci de a opera în baza unor contracte model care să confere o siguranță acestor tranzacții. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult pentru acest rezumat, precum și pentru intervențiile utile. Doamna Senalova. Mulțumesc, domnule președinte. Iată că ne aflăm la începutul discuțiilor. Însă eu aș vrea să fac câteva observații foarte specifice, referindu-mă la câteva dintre subiectele subliniate astăzi. De asemenea, mă voi adresa și la chestiuni legate de evaluarea impactului. Mm, cineva ne-a spus, ne-a pomenit aici despre un sistem care să n-aibă o povară istorică. Ei bine, dacă această povară se referă la o anumită protecție a consumatorilor care a fost realizată de-a lungul timpului în statele membre, fiecare în parte, ne întrebăm dacă acest lucru va uh, uh, ajuta încrederea consumatorilor și a antreprenorilor. Acum, uh, câteva întrebări referitoare la costurile de tranzacționare și la încrederea consumatorilor. Și s-au prezentat și câteva cifre în evaluarea impactului. Le voi citi în engleză pe acestea, cred că e vorba de șase mențiuni, referitor la costurile de tranzacționare. Revizuirea health check-ului ar trebui să verifice pe baza calculărilor uh, costurilor de tranzacție în cazul în care o um, întreprindere alege uh, uh, să opteze pentru clauza juridică din articolul 6. În astfel de situații, unele între întreprinderi aleg să să nu își adapteze termenii contractuali la toate țările uh, în care vor să vândă în uh, întreaga Uniune Europeană. Care ar fi consecințele modelului folosit în uh, evaluarea impactului? Apoi, Comisia s-a gândit și la datele referitoare la echivalențele Uh, din, de la articolul 6, cum se aplică acestea în practică și care este impactul acestora asupra întreprinderilor. Și apoi, cum directiva privind drepturile consumatorilor nu a ținut cont de impactul um, um, a avut, deși uh, ține cont de uh, impactul în tranzacțiile B2C, la nivel transfrontalier, acestea ar trebui să fie și ele incluse în, uh, calcula, în calcularea costurilor de tranzacționare, că despre încrederea consumatorilor întrebările sunt următoarele. Datele folosite în evaluarea impactului garantează transpunerea uh, drepturilor care rezultă din achiul uh, privind consumatorii, mai ales cele din uh, directiva privind protecția consumatorilor și apoi uh, datele folosite în evaluarea impactului garantează transpunerea chiar și în cazurile în care furnizorul alege, o, uh, alege să adopte această legislație, atunci consumatorii ar fi totuși protejați de propria lor jurisdicție și în ce condiții și următoarea întrebare, cum armonizarea de plină a elementelor uh, esențiale ale B2C uh, Uh, ar afecta um, uh, încrederea consumatorilor în uh, comerțul transfrontalier. Mulțumesc foarte mult! Bun, atunci închid audierea, mulțumind în special celor cinci experți. Merită o um, aplauze pentru fiecare. Vă mulțumim! De asemenea, vreau să-i uh, mulțumesc și doamnei Gebhardt, chiar dacă a fost absentă, și doamnei Senelova, pentru că uh, i-a ținut locul foarte bine și domnul Maier uh, um, și, de asemenea, reprezentanților comisiei. Cred că am avut o audiere model în sensul că, într-adevăr, am explorat anumite chestiuni în detaliu. Avem deja câteva indicii despre cum ar putea să evolueze lucrurile. Nu suntem neapărat de acord, dar am venit cu niște concluzii cumva mai largi. Vă mulțumesc tuturor. Acum mai avem un uh, subiect de discutat. Sunt mulțumit că doamna Basos este prezent aici. Vom mai uh, aștepta câteva momente până se va elibera sala. Uh, dosarul doamnei Basos este unul interesant, dar nu toată lumea va rămâne să asiste la discuții. Așteptăm așa câteva minute să se elibereze sala și după aceea vom discuta despre amendamentele aduse la raportului doamnei Bastos. So, ladies and gentlemen, I think we should make a start on our final item. Doamnelor și domnilor, cred că ar trebui să începem să discutăm ultimul punct de pe ordinea de zi. Văd că sunt prezenți uh, raportorii din umbră. Haideți, da să mergem mai departe. Uh, so, uh, we are now going to um, consider the Vom discuta acum amendamentele de compromis la care a lucrat uh, doamna Bastos împreună cu raportorii din umbră cu privire la raportul ei referitor la publicația um, Comisiei referitor la preocupările cetățenilor referitor la piața unică. Am avut uh, și raportul unui grec care a fost sprijinit, avem uh, câteva opinii bine formate în acest sens. Știu că și alte comisii au, uh, au avut contribuții utile pe care le-ați menționat aici. Iată șase alte uh, comisii care au contribuit. Mi se pare un semn foarte bun că uh, această propunere a avut un ecou în rândul colegilor noștri din alte comisii. Uh, voi da acum uh, cuvântul doamnei Bastos ca să ne spună care este situația curentă, să ne vorbească despre amendamentele compromis care au fost uh, distribuite, toată lumea ar trebui să aibă un exemplar și apoi voi invita raportorii din umbră să comenteze și ei. Uh, domnul Revo se ascunde, nu prea îl văd eu bine, însă este prezent, doamna um, Roșford este aici și cred că și domnul Mendes. Doamna Rulă nu este aici, doamna McClarkin este aici, bine ați venit și domnul De Jong nu este aici, așadar totuși avem o reprezentare bună a raportorilor din umbră. Doamna Bastos, vă rog să vă prezentați amendamentele de compromis. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face o deosebită plăcere să vă prezint astăzi rezultatele negocierilor uh, cu raportorii din umbră am uh, reușit uh, să ajungem la amendamente de compromis care să acopere cele 82 de amendamente care au fost depuse pentru acest raport. Raportul este desigur unul justificat pentru că încă există o lacună destul de mare între așteptările cetățenilor și ale companiilor și modul în care funcționează în realitate piața unică, iar aceste preocupări ale cetățenilor se referă la o gamă largă de chestiuni, cum ar fi um, trans, transferul pensiilor, chestiuni legate de costurile de sănătate, dividendele, um, apoi uh, costurile bancare, TVA-ul, uh, furnizarea energiei și costul acestea. Vă imaginați că există o, se o serie de preocupări care au fost reunite într-un document al Comisiei și noi am reușit să le reducem la un număr de 20 pentru a avea o reacție din partea instituțiilor. În acest uh, uh, caz, în mod deosebit, în cadrul Parlamentului ne vom uh, referi la câteva dintre deficiențele și lacunele existente. Am menționat în special lipsa informării și a vizibilității în ceea ce privește legislația, precum și deficiențele uh, legate de faptul că instituțiile noastre nu s-au dedicat la înălțimea așteptărilor cetățenilor și în raport ce am vrut să facem a fost să ne concentrăm în special pe guvernanță, care are un impact deosebit asupra cetățenilor, asupra întreprinderilor din întreaga Europa. Și, așa cum a spus, domnule președinte, mai multe alte comisii ale Parlamentului s-au implicat în elaborarea acestui raport. Am primit uh, informări și avize din, de la uh, Uh, surse foarte diverse care au venit cu contribuții utile și am reușit să le regrupăm, să le um, inserăm în raportul pe care îl supunem uh, votului acestei uh, comisii. Amendamentele de compromis nu sunt complexe sau controversate, ele urmează liniile care ni s-au cerut și încearcă să uh, vină cu câteva soluții specifice pentru uh, preocupările specifice ale cetățenilor. Și aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor mei pentru uh, deschiderea de care au dat dovadă, de dorința de a ajunge la compromis și spiritul de cooperare care au dus la îmbunătățirea raportului nostru. Am reușit să depunem, să ajungem la 15 amendamente de compromis prin, pe care vi le voi prezenta acum, care au, încetat, au încercat să acopere și preocupările și avizele celorlalte comisii, care au avut un cuvânt de spus în acest uh, sens și ale care, ale care competențe sunt legate de această chestiune. Ideea noastră a fost aceea de a ne asigura că raportul este cât se poate de consecvent și de util cu putință avem un dezacord asupra uneia dintre aceste uh, măsuri de compromis. Uh, um, raportorul din umbră din partea verzilor, precum și cel din partea grupului ALDE, nu sunt de acord cu uh, amendamentul de compromis cu numărul 5 care face referire la noile piețe care ar putea să fie deschise um, comerțului electronic și pieței um, digitale. Dar uh, lăsând la o parte această divergență de opinii, în rest există un um, consens larg asupra acestor uh, uh, compromisuri pe care vi le propune. Practic am schimbat textul inițial astfel încât să înlăture orice dezacorduri care existau a priori și uh, mă așteptăm uh, totuși dacă nu cumva uh, grupurile de compromis ne vor uh, susține în acest sens. Câteva puncte. Uh, modificările uh, aduse amendamentului 22 înaintate de domnul De Jong se referă la cuvântul emergence of, la sintagma emergence of. Aceste două cuvinte uh, fac referire la uh, noi uh, întreprinderi care apar pe piață și nu la cele care există deja. Și uh, sunt sigur că uh, colegul nostru nu vrea să facă referire la toate tipurile de întreprinderi care ar putea să activeze în mod uh, neloial sau uh, abuziv, fraudulent, dacă vreți. E vorba doar de uh, uh, companiile emergente, de aceea am spus aici emergence of. Și de asemenea a mai fost o modificare la amendamentul uh, înaintat de uh, domnul Corea de Campos cu numărul 78 în care uh, uh, Parlamentul um, uh, european este invitat să, face, să facă un test privind um, comerțul electronic. Am schimbat formularea pentru, mai, pentru mulățirea acesteia. Versiunea în engleză nu prea era logică și acum aceasta va spune că se face apel la comisie să pună în aplicare uh, sau să înainteze, uh, să supună toate uh, documentele legislative unui test de comerț electronic și practic asta um, se referă la amendamentul colegului de Campos, colega de Campos. De asemenea, Aș vrea să mulțumesc uh, personalului cu competențe tehnice și consilierilor din partea Comisiei, precum și din partea PPE-ului, care au uh, contribuit uh, la redactarea acestor um, amendamente de compromis, pentru că până la urmă am ajuns la o structură simplă, dar consecventă, care este acum mai ușor de înțeles. Și acum putem să tratăm și această chestiune a celor 20 preocupări ale cetățenilor europeni referitoare la funcționarea pieței unice. Ne-am concentrat pe chestiunile reale care uh, îi preocupă pe cetățeni. Există așadar câteva propuneri care mai rămân de discutat, cum ar fi uh, semnătura digitală, contractele publice și comerțul electronic, care um, cu siguranță că vor deveni, uh, vor rămâne importante în viitor. Și uh, aș dori să mulțule, mulțumesc tuturor celor care au avut uh, contribuții pentru îmbunătățirea acestui uh, raport. Acestea au fost uh, uh, incluse în amendamentele de, com- de compromis și, încă o dată, raportorilor de compromis, cred că am reușit să ne îndeplinim obiectivul principal și anume un text, un raport simplu și exhaustiv care să pună punctul pe I și cred că va fi vorba de un pas important. Vorbim acum de 20 de ani de când funcționează piața economică și vom avea o dezbatere în curând uh, la Bruxelles uh, Uh, și de asemenea se, va, se va discuta acest lucru și la plenara din uh, octombrie de la Strasburg. Așadar vă stau la dispoziție pentru orice întrebări din partea colegilor, dacă mai sunt chestiuni care trebuie lămurite referitoare la aceste 15 amendamente de compromis. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! și vă mulțumim pentru că ați coordonat un uh, dosar atât de complex cu aportul atâtor uh, uh, comisii. Acum îl vreau asculta pe domnul Rebo, care este prezent, doamna McClarking. Domnule și noastră, vreați să um, comentați? Nu? Bun. Altcineva mai vrea să mai intervină? Domnul Corea de Campos și domnul Mendez a spus că, într-adevăr, va reveni. Doamna Bastos, încă o dată. Încă un lucru, domnule președinte, spune doamna Uh, domnul uh, Rochefort, uh, care a fost extrem de cooperant, ne-a stat mereu la dispoziție și și-a retras șapte amendamente, 79, 80, 81 și până la 89. Și acest lucru, într-adevăr, ne-a ușurat mult uh, efortul. Vreau să-i mulțumesc în mod deosebit. Bun, o să-i transmitem atunci când va reveni. Domnul Repo, din partea SND. Arvoisa puheenjohtaja, haluan myös kiittää eh, Rova Bastosia. Multe mulțumesc, doamne Bastos, pentru foarte bună cooperare pe marginea acestui raport foarte important. Nu este nevoie să retrag amendamente. Am analizat puțin amendamentele de compromis de care dispunem acum și cred că vom putea să le acceptăm. Mulțumesc uh, foarte mult. Cine este următorul din partea al de este nimeni, doamna Rüle. Da, susținem și noi amendamentele de compromis. Suntem mulțumiți de ele și mulțumim foarte, pentru foarte bună colaborare. Mulțumesc. Și Se pare că uh, toți gândim la fel. Doamna Clarkin spune, mulțumesc raportoare pentru modul în care a colaborat cu noi. Am înaintat șapte amendamente uh, în legătură cu posibilitățile de creare de locuri de muncă pentru tineri, despre um, e-commerce uh, și uh, alte domenii care uh, nouă ni se părea că necesită niște precizări și care ar putea să aducă o valoare adăugată. Deci, obiectivele sunt de o mai bună reglementare, inclusiv în ce privește IMM-urile și confirm acum susținerea tuturor amendamentelor de compromis. Sper ca și Comisia să țină seama de ele. Mulțumesc, spune președintele, domnul Corea de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să îi mulțumesc colegii Regina Bastos pentru colaborarea foarte bună. Au făcut-o de altfel și colegii care au intervenit până acum. Ne-a propus o nouă formulare. Este vorba de amendamentul meu 68 se referă la un aspect de mare importanță. Este vorba de 20 de domenii ale pieții interne și mai există și un amendament care încă se află în negociere, amendamentul de compromis 5. Cred că nu trebuie să renunțăm la propoziția și crearea Uh, unui uh, contract european standardizat, pentru că acesta este un subiect despre care tocmai am vorbit noi și cred că ar putea să fie uh, foarte bine dacă ar exista și niște modele contractuale europene. Dar cred că doamna raportoare va ține seama de această propunere. Președintele, există alte intervenții? Van Hopfen din partea Comisiei a participat frecvent la întâlnirile comisiei noastre, are ocazia să spună câteva cuvinte dacă dorește. Bun. Nu. Doream la rândul meu, să mulțumesc Parlamentului European pentru interesul pe care l-a manifestat față de această propunere și față de acest raport. Consultarea noastră, inclusiv cu un număr larg de persoane și din afara Parlamentului, eh, continuă. Există o consultare și pe web. Pentru noi, povestea nu s-a încheiat. Continuăm să folosim lista noastră pentru a primi sugestii, pentru un feedback din eh, partea publicului larg și mulțumim pentru susținerea pe care am primit-o din partea Parlamentului European. Vom continua acest tip de activitate, asta doream să spun. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, spune președintele. Vom uh, vota mâine la ora 10 pe marginea acestor propuneri și vom deschide în felul acesta întâlnirea noastră de mâine, pentru că de la 9 la 10 vom avea o întâlnire cu ușile închise privind directiva referitoare la achizițiile publice. Deci, mâine ne vom întâlni la ora 10 cu dumneavoastră și vă amintesc că avem un nou newsletter care uh, poate fi uh, distribuit. Dacă doriți, uh, printr-un e-mail putem să vi-l trimitem. Mulțumesc și eu, doamnei Bastos, și Sper că mâine uh, votul va fi unul pozitiv pe marginea acestui raport. Și sper ca și în uh, sesiunea plenară să avem o dezbatere rotnică pe această temă, pentru că este în interesul tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc tuturor pentru participarea la ședința din această după-amiază și mâine ne întâlnim cu membrii uh, grupului nostru, Comisiei IMCO, la ora 10.